uno vale Così sta Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Stimate Doamne, stimați domni, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Vă propun să începem. Este foarte puțin timp în această după-amiază. Mă bucur foarte mult că domnul comisar Borg este aici. Aș vrea să salut și pe domnul Clucinscas din partea Consiliului. Vreau să mă spun că mă bucur foarte mult să văd câtă lume a venit aici la acest hearing, această audiere despre controlele oficiale în lanțul alimentar. Uh, avem foarte multe persoane interesate, avem nevoie într-adevăr de sănătate pentru animale, de sănătate pentru plante, dar avem nevoie și de controle foarte eficiente și pentru că aceste două elemente să fie garantate, este nevoie de anumite propuneri uh, făcute la nivelul dreptului european pentru ca să se minimizeze riscurile în lanțul alimentar. De fapt, uh, ideea de lanț alimentar nu este una prea veche, și este folosită și într-un sens foarte larg. Lanțul alimentar, de fapt, conține toate produsele, activitățile care implică alimentele și producerea acestora și manipularea lor. În 2004, pentru prima dată, Parlamentul European și Consiliul au înaintat un regulament în cadrul dreptului comunitar pentru a garanta exercitarea de controle uh, armonizate. Iar anul acesta Comisia a făcut o nouă propunere pentru o directivă, un regulament nou, care trebuie să înlocuiască regulamentele anterioare, dar trebuie să și uh, înlocuiască mai multe acte sectoriale, astfel încât în final să avem uh, un cadru legislativ transparent și durabil care este mai adaptat nevoilor o aplicare eficientă a sistemului de controle oficiale este foarte important, mai ales pentru importul și exportul uh, produselor uh, din Uniunea Europeană și în Uniunea Europeană. Deci această legislație va deveni parte a acquis comunitar în ceea ce privește sănătatea alimentelor, sănătatea plantelor și uh, Um, materialul de reproducere al plantelor. Cred, mă bucur foarte mult să-i pot saluta pe diferiți reprezentanți ai administrației, ai experților, dar și reprezentanții consumatorilor. Vreau să dau uh, cuvântul mai întâi raportorului, domnul Mario Pirillo, care este aici uh, din partea Comisiei Envi din Parlamentul European și acționează în calitate de raportor. Dumnealui este, deci, autorul acestui raport. Domnule Pirillo, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi foarte pe scurt, pentru ca să las mai mult timp pentru pentru dezbaterea care va urma și pentru ca să putem asculta pendelete prezentările experților. Permiteți-mi, vă rog, să mulțumesc însă la început tuturor oratorilor care au venit aici, tuturor participanților numeroși care au înțeles importanța acestei teme cu privire la controlele oficiale, care pentru prima dată acum uh, va include într-un singur text legislativ toate sectoarele din lanțul agroalimentar. Aș vrea să mulțumesc mai ales președinției lituaniene, comisarul Borg, pentru, dia, comisarului Borg pentru dialogul constructiv pe, de care a dat dovadă pentru ca să putem pune pe picioare această propunere complexă legislativă. După cum spuneam înainte, toate sectoarele implicate sunt foarte multe la număr și unele dintre acestea nu vor putea să fie tratate în uh, audierea de astăzi. Nu pentru că sunt mai puțin importante, ci mai degrabă pentru că există probleme de timp ca să ne permită să tratăm toate detaliile. Aș vrea însă să subliniez faptul că sectorul agri agroalimentar este cel de-al doilea sector economic import ca importanță în Uniunea Europeană, cu o ocupare de de peste 48 de milioane de locuri de muncă de lucrători și cu o cifră de afaceri de 750 de miliarde de euro pe an. Produsele care derivă din acest um, domeniu agroalimentar se bucură în Europa de niveluri de siguranță foarte ridicate, cele mai ridicate din lume. Cu toate acestea, în ciuda prezenței unui cadru legislativ destul de explicit, nu am reușit să ne apărăm uh, de scandalele repetate care au implicat sectorul agroalimentar în ultimii ani și, de fapt, vă amintesc doar de ultimul scandal, cel în legătură de ca cu carnea de cal. Propunerea aceasta de regulament merge în direcția unei simplificări și armonizări uh, legislative a controalelor și aș dori să salut și activitatea DigiSan Sanco, care a dat dovadă de foarte multă um, angajament în ultimii ani pentru ca să ajungem la această nouă propunere. Regulamentul 882 din 2004 lăsa prea mult spațiu de interpretare din partea statelor membre până acum și de aceea este nevoie de o îmbunătățire a acestui cadru prin definirea și clarificarea cât se poate de bună a tuturor celorlalte aspecte. Dacă se fac prea multe amendamente, s-ar putea ca textul să fie mai uh, diluat și vom asculta experții despre aceste posibilități. De aceea cred că este extrem de important să putem să ascultăm prezentările experților și cred că și dezbaterea cu aceștia uh, care sunt reprezentanții uh, celor mai importante asociații europene și autorităților competente în domeniul, ne vor permite să aprofundăm aceste teme de discuție și ne vor permite să vedem și punctul lor de vedere, care ei sunt, de fapt, cei care sunt implicați în, în implementarea acestor acte legislative, după aceea în ceea ce privește conținutul lor. Este foarte important pentru noi să vedem care este punctul lor de vedere pentru a vedea dacă există puncte critice și pentru ca să vedem de asemenea cum să depășim dificultățile existente. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mario Pirilio, și are cuvântul acum doamna Reimers, care este de autor din partea comisiilor care își dau avizul. Mulțumesc, stimate colegi, stimați oaspeți, domnule comisar, este foarte bine să discutăm acest subiect împreună cu autoritățile care au competențe în domeniul reglementării lanțului alimentar, pentru că aceste metode de control trebuie să fie îmbunătățite. Am putut constata acest lucru în ultimii ani, tocmai de aceea activitatea comisiei în acest domeniu este salutară. Trebuie să fim foarte atenți ca drepturile generale legate de uh, alimentație să fie respectate și generalizate. Trebuie să stimulăm încrederea consumatorilor sau să o redobândim, să nu uităm, pe de altă parte, că trebuie să existe și o încredere din partea statelor terțe în sistemele noastre de control. Acest lucru este important și pentru exportul produselor europene. Și trebuie să avem grijă de garantarea sănătății publice. Pe de altă parte, sarcinile de stat trebuie să și le asume statul și uh, ca atare uh, trebuie să se implice în uh, controlul alimentelor în colaborare cu întreprinderile de stat, dar trebuie să existe și un bun echilibru. Tocmai de aceea salut prezența experților în audierea de astăzi, pentru că vom putea vedea unde putem opera modificări în documentele pe care le elaborăm pentru a putea ajunge la rezultate care să fie acceptabile pentru toate părțile, pentru a ne putea prezenta bine în afară și pentru a dobândi încrederea consumatorilor. Mă bucur că vom avea ocazia să um, ascultăm pe experți și să avem o dezbatere. Mulțumesc, Rita Reimers, și dau cuvântul acum domnului Davidas Asclucincas, care uh, este membru supleant în Consiliu. Mulțumesc foarte mult. Este vorba de domnul Davidas Asclucincas de la Consiliul pentru Controle Oficiale în președinția lituaniană. În numele domnului Iucna, ministrul lituanian al agriculturii, vă mulțumesc pentru participarea la acest eveniment important. După cum știți, Lituania în clipa de față întâmpină dificultăți uh, în relația cu Rusia în ce privește exportul produselor noastre de lactate. Situația este dificilă și ministrul agriculturii în clipa de față este implicat în aceste negocieri, de aceea nu poate să participe la această întâlnire. Dar prezența mea la audierea de astăzi manifestă interesul pe care noi îl avem în activitatea dumneavoastră. Iar uh, eu voi urmări cu interes comentariile membrilor acestei comisii pentru că vreau să cunosc și opiniile celor care sunt direct interesați în acest domeniu și împreună cu președinția irlandeză m-am implicat și în activitatea celor de la Coseca pentru a vă face o propunere care va fi parte a pachetului privind aspectele fitosanitare, dar și cheltuielile pentru uh, alimente și uh, hrană animalieră pentru a îmbunătăți legislația din acest domeniu. Controlele oficiale sunt esențiale pentru implementarea legislației în acest domeniu, pentru sănătatea animalieră, pentru protecția plantelor, pentru materialul reproductiv animalier și în ce privește reproducerea plantelor. Președinția lituaniană este angajată să atingă progrese în ce privește acest pachet legislativ. La nivelul Consiliului am lucrat în domeniul propunerilor privind cheltuielile în acest domeniu pentru a fi adoptat cât mai repede. Iar în ce privește propunerile de control oficial și examinările tehnice, de asemenea, facem progrese. Este nevoie de mai mult timp decât s-a gândit inițial și ca atare cred că trebuie să acordăm timpul necesar dezbaterilor pe marginea acestui pachet, pentru că este important să se garanteze coerența diverselor texte și timpul necesar pentru consultările interne și coordonarea dintre statele membre. Ținând seama de aceste aspecte, ă, Uh, va trebui ca până la finele acestui an să stabilim un mandat de negociere. Vom uh, continua activitatea noastră pentru examinările tehnice. În calitate de uh, președinție Europeană. Bineînțeles că vom păstra contactul cu miniștrii de resort pentru a-i informa în legătură cu progresele înregistrate în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule Clucinscas, pentru această prezentare și îi dau cuvântul acum comisarului nostru, Tony Borg. Thank you very much, Madam Chair and honourable members of Parliament and ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului. Mă bucur foarte mult că sunt aici, pentru că este vorba de o ocazie de a prezenta o bucată de legislație cu un domeniu de aplicare foarte larg. Nu e vorba doar de un singur act normativ, ci de un întreg uh, pachet care se referă la sănătatea animalelor, la materialul de reproducere al plantelor, la controlele oficiale, precum și la gestionarea cheltuielilor comisiei în aceste sectoare. Nu e nevoie să spun, desigur că în acest sens controlele oficiale sunt esențiale dacă vrem să ne păstrăm o reputație bună ca una dintre regiunile din lume unde există uh, cele mai stricte norme de siguranță alimentară în ciuda scandalelor recente care, bine, se mai întâmplă din când în când. Aceste legi, aceste norme uh, există, sunt puse în aplicare de către statele membre în toate sectoarele din lanțul agroalimentar, într-o manieră sănătoasă, onestă și interdependentă. De asemenea, este important ca aceste controle oficiale să fie completate de audituri uh, uh, corespunzătoare realizate de către comisie și de către uh, instituțiile de control avizate. După cum știți, acest pachet a fost lansat pe 6 mai Sper că deja majoritatea dintre îi cunoașteți cât de cât uh, conținutul și trebuie să spun că, bine, s-a menționat deja scandalul cu carnea de cal, trebuie să spun că pachetul a fost modificat astfel încât să fie incluse și reacții juridice ca uh, urmare a um, scandalului respectiv. Era vorba în acest caz de um, etichetare frauduloasă. Așadar, prepun, propunem pentru prima oară în legislația noastră ca statele membre să impună sancțiuni uh, în viitor și să nu fie doar um, constrânse de uh, legislația lor, ci uh, sancțiunile trebuie să reflecte profitul ilegal pe care l-au um, obținut respectivii operatori care au hotărât să încalce uh, legea. De asemenea, am stabilit să existe un plan coordonat de control să se facă testări ADN în toate statele membre, să se uh, identifice prezența cărnii de cal în uh, uh, bucăți de carne de vită, dar și uh, pentru alte uh, substanțe care n-ar trebui să intre în lanțul alimentar. Și aici să nu fie vorba doar de recomandări, de sugestii din partea Comisiei, ci să existe și de niște uh, Um, măsuri um, obligatorii. Această testa, când a fost vorba de testarea ADN uh, ca urmare a um, recomandărilor, aproape toate statele membre au uh, depășit numărul de teste desfășurate ca urmare a recomandărilor. Dacă s-au recomandat 250, de exemplu, în Franța s-au realizat 800, în Regatul Unit au fost uh, din nou uh, examinate mai multe mostre decât era necesar. Very well. Now we are giving a legal... În acest moment uh, venim cu un cadru juridic pentru acțiunile pe care le-am îndeplinit deja împreună statele membre, Comisia, pentru că aceste des au fost cofinanțate de către Comisie ca urmare a scandalului cu carnea de cal. Există câteva chestiuni pe care aș dori să le lămuresc, pentru că îmi închipui că vor duce la anumite reacții în cadrul acestui forum, și precum și în afara lui. Voi alege două subiecte legate de această legislație, și anume finanțarea și, desigur, actele delegate, care de obicei uh, sunt o chestiune controversată. În ceea ce privește finanțarea controlelor oficiale, Vă pot spune că durabilitatea sistemului de controle al Uniunii European și um, cel al um, autorităților naționale care sunt însărcinate cu aceste eforturi sunt aici în joc și atunci nu putem să um, ne putem permite lipse, uh, lipsuri în acest sens, lipsuri care ne-ar duce la um, crearea unor incidente sanitare. E adevărat că s-a observat că în contextul crizei economice s-a făcut o reducere a nivelului controlelor din anumite state membre și nu e nevoie să vă explic de ce acest lucru reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor, dar și pentru credibilitatea noastră. Așadar, uh, dacă mă întorc la taxe, la aceste tarife aplicate pentru controle, pe care le-am le, -am, uh, lărgit sau le-am introdus în anumite sectoare, ca să cuprindă aproape întreg uh, lanțul agroalimentar, așa cum se prevede în această legislație, e bine, se dispune ca pe întreg lanțul agroalimentar aceste tarife să aducă o valoare adăugată. Se presupune că vor face acest lucru. E adevărat că, bun, acest lucru um, s-ar putea să, um, să aibă um, un efect asupra stimulentelor pentru realizarea de controle eficiente. Dar aș vrea să vă spun că această introducere a taxării obligatării nu este propusă ca de sine sătător, nu trebuie să fie văzută ca o măsură separată, pentru că uh, Mm, comisia, de fapt, uh, propune în cadrul acestui pachet uh, niște cerințe mai puternice în ceea ce privește uh, aceste tarife, încât să există o transparență mai bună, să se tragă la răspundere în mod mai, mai eficient uh, um, factorii implicați în fața cetățenilor și operatorilor. Și operatorii și cetățenii vor avea um, informații detaliate despre modul în care sunt finanțate controlele, cum se calculează aceste taxe, cum sunt cheltuite și, de asemenea, vor ști mai multe despre um, aranjamente care să ducă la o eficientizare pentru a se uh, evita um, risipirea banilor. Așadar, încercăm prin aceasta să se asigure durabilitatea sistemului de controle în ansamblul său prin separarea acestuia de decizii bugetare locale. Dar, pe de altă parte, vrem să um, sporim, odată cu extinderea tarifelor obligatorii, vom crește așadar răspunderea um, autorităților de control despre modul în care își îndeplinesc uh, obligațiile de control. Dar în ceea ce privește micro-întreprinderile în întreg lanțul agroalimentar, e bine, acestea vor fi exceptate de la plata acestor tarife. Acest lucru este în conformitate uh, cu celelalte politici ale Uniunii Europene care vizează adaptarea um, politicilor la um, micro-întreprinderi. Acum, cât despre actele delegate, ei bine, acestea de obicei, în propunerea comisiei apar uh, în vreo câteva puncte, vreo 5-6, și la final uh, se ajunge într-un singur domeniu să fie menționate. E bine, acest lucru seamănă cu situațiile din, Parlamentul, uh, din Parlamentele Naționale. De fiecare dată când legislația este delegată de către Parlament către executiv, e bine, um, acest lucru este însoțit de o serie de condiții mi-aduc aminte că atunci când eram student uh, la drept, aveam o dispoziție într-un uh, manual de drept în care se spunea că um, normele um, adaugă cumva um, conținut pe un schelet simplu. Așadar, aceste condiții, aceste Uh, bucăți de legislație sunt acolo pentru a completa legislația, nu pentru a împovora um, actul normativ ca atare cu detalii absolut necesare. Dacă nu ar exista legislație subsidiară sau acte delegate, atunci totul ar trebui, ar trebui să fie inclus totul în uh, documentul principal, în actul normativ uh, principal, lucru care ar fi, destem, desigur, destul de încărcat și nu ne-ar permite să avem acea flexibilitate necesară pentru a ne adapta la evoluții legate de subiectul uh, prin care este reglementat prin această legislație. Desigur, știți că uh, atunci când uh, vine vorba de actele delegate, există și examinare din partea Consiliului și din partea Parlamentului. Așadar, dacă apar uh, riscuri noi sau dacă apare evoluții în uh, riscurile existente, atunci vom putea și noi să ne adaptăm prin aceste acte delegate. Însă, desigur, mingea este în terenul colegiuitorilor. Dar dacă doriți, uh, puteți să reglementați mai bine aceste acte delegate, însă să nu fie um, eliminate, pentru că ele sunt foarte uh, importante într-un subiect atât de sensibil. Voi mai menționa încă un lucru introdus acum uh, de noua legislație, și anume controlele la frontieră. Am primit plângeri cum că acestea sunt uh, mai uh, stricte uh, pentru producătorii din uh, interiorul Uniunii Europene, mult mai stricte decât cele pentru operatorii din afara Uniunii Europene. Dar cred că prin acest regulament se va face o alocare mai eficientă a resurselor care va reduce poverile asupra operatorilor. Așadar, importatorii de animale și de produse care fac obiectul controalelor atunci când intră în Uniunea Europeană vor beneficia de pe urma unui sistem mai simplu, pe deplin bazat pe riscuri și apoi vor, beneficia și de pe urma unor uh, proceduri mai simple și de pe urma unui uh, sistem de documentație online. Așadar, acest sistem se va asigura că mm, controlele la frontiere sunt mereu adaptate la nivelul de risc um, care corespunde acelor mărfuri care vin din țările terțe. Și încă un lucru referitor la mm, măsurile antifraudă și cu aceasta um, cumva intru și în remarcile Um, prin care voi încheia. Ei bine, aceste măsuri antifraudă ar trebui să asigure faptul că o parte din eforturile depuse în acest sens trebuie să fie alocate pentru controle specifice care să identifice niște încălcări intenționate ale normelor uh, europene și ale practicilor. Deci, cu alte cuvinte, ne referim aici la fraudă. Și Până acum, uh, din uh, experiența noastră, am înțeles că e nevoie să acordăm mai multă atenție la semnele care premerg uh, practicile uh, fraudulente și să nu avem neapărat o uh, reacție post-factum. Să identificăm riscurile și să le combatem cât se poate de timpuriu și în acest sens, uh, așa cum am spus, uh, va fi nevoie de niște sancțiuni financiare care să facă astfel încât uh, um, aceste acțiuni infracționale să nu fie rentabile. Și în sfârșit avem um, dispoziții care să um, Uh, ducă la o consolidare a politicii europene la nivel internațional. Voi încheia prin a vă spune că acest uh, pachet legislativ, când va fi uh, um, aprobat, va duce la beneficii considerabile în viitor și prin aceasta vreau să mulțumesc partenerilor din partea Parlamentului și le spun încă o dată că le stau la dispoziție pentru dialog. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Este vorba de o temă foarte emoțională, dar atunci când e vorba de siguranța alimentară, este vorba întotdeauna de emoții în Europa și aceasta m-a făcut și pe mine să încep să mă gândesc la toate lucrurile care se discută acum după scandalurile pe care au avut loc în Europa, scandalul cărnii de cal, de exemplu s-a discutat mai întâi despre cadrul legislativ și aici ne-am blocat. Prima dată trebuie să găsim un echilibru între dreptul care există deja și aplicarea sa care trebuie să fie corectă. Dacă vorbim de actele delegate, atunci, într-adevăr, suntem cu toții foarte sensibili la acest subiect, dar și în conformitate cu ceea ce ați spus dumneavoastră, Parlamentul a dat deja mm, indicații deja foarte clare și trebuie să facă acest lucru și prin intermediul regulamentelor și directivelor, astfel încât să se înțeleagă poziția Parlamentului. Este foarte important, deci, să ne poziționăm și din punct de vedere politic și să, eventual, să dezbatem sau să ne certăm pe aceste subiecte atât de importante. Temele pe care le vom dezbate sunt acum, într-adevăr, pe masa negocierilor. Este o temă foarte amplă și mă bucur foarte mult că avem foarte mulți specialiști în rândul nostru care astăzi uh, au venit la audiere și noi, uh, într-un fel, ne-am împărțit de aceea sarcină aici la prezidiu. Vreau să dau cuvântul direct uh, domnului Horst Schnellhardt, care s-a ocupat de primul panel al vorbitorilor. Domnul Horst Schnellhardt este co-raportor în acest domeniu și de aceea îi dau cuvântul domnului Schnellhardt. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Vreau să vă salut în primul rând aici la această audiere și vreau să mulțumesc în primul rând și domnului comisar care s-a deplasat până la noi, dar și raportorului. Este un uh, subiect foarte important și înainte să vin la tema ca atare, uh, Aș vrea să fac o remarcă foarte pe scurt cu privire la actele delegate, așa cum a spus și domnul comisar înainte foarte clar. Cred că putem să îndeplinim dorința comisarului când spune că trebuie să nu scurtăm actele delegate. Dar și noi avem uh, o dorință și anume ca actele delegate sau formulările care se folosesc în cadrul actelor delegate să fie atât de clare încât să nu poate să existe surprize în aplicarea sau implementarea lor pentru Parlament. Uh, deci e nevoie de o direcție foarte clară și bine formulată despre ceea ce trebuie să conține un act delegat și atunci suntem de acord cu formularea comisiei. Domnilor și domnilor, deci spuneam că e vorba de o lucrare foarte amplă, bazele pentru controlele noi în domeniul alimentar sunt un subiect foarte complex, am discutat uh, deja despre acest subiect, am dat și un mandat uh, Comisiei pentru a uh, adopta, ca aceasta să adopte și să revizuiască pachetul legislativ existent, ceea ce s-a întâmplat acum concret. Pentru noi a fost foarte surprinzător să vedem amploarea pe care a luat acest proiect, ne așteptam la ceva mai puțin, dar aceasta înseamnă că nu neapărat nu înseamnă că este mai prost și mai proastă situația de acum, ci este un lucru pe care trebuie să-l analizăm, să vedem cum va arăta această propunere în final. Avem mai mulți vorbitori în acest panel, în această primă grupă de vorbitori. Eu vreau să vă citesc mai întâi cine sunt vorbitori. Domnul de, uh, Eric Pudule, care este director la uh, DG Sanco, la Comisia Europeană, responsabil cu siguranța lanțului alimentar. Apoi îl avem și pe domnul Michael Scannell, director la Oficiul uh, Veterinar și Alimentar Apoi domnul Martin Hartmann, președintele Asociației Germane a Veterinarilor Oficiali din Germania, domnul dr. Silvio Borello, care a, a uh, este director general în, ministrul, uh, în Ministerul de Sănătate și acționează în directorul general pentru sănătatea veterinară și alimentară din Italia. După cum spuneam și înainte, ordinea este aleatorie, dar ne bucurăm că toți acești vorbitori au venit aici. Avem uh, un subiect foarte uh, amplu și mai avem mai departe și încă trei vorbitori, domnul John Burns, uh, din păcate domnul Loic Eva nu este aici, uh, dumnealui uh, făcea parte din... Uh, domeniul igienă fitosanitar în Ministerul uh, francez al agriculturii și, după cum uh, spuneam și la început, uh, am avut consultări înainte de această audiere și cu, am avut consultări cu colegi din Canada și din SUA care ne-au vorbit despre controlele alimentare în Statele Unite și în Canada. Din păcate, însă, din uh, motive administrative, nu a putut participa un reprezentant al administrației americane. Din păcate, se vede din nou că nu trebuie făcute economii uh, prea uh, târziu, ci trebuie făcute economiile atunci când este bine și când este potrivit. Dar avem, din fericire, și pe Clarice Lulai Angie, care este consilier pentru um, Canada, în uh, domeniul veterinar și fitosanitar. Avem un video, de asemenea, pe care îl vom viziona și mă bucur să um, salut pe doamna Clarice Lulai Enghi, cum spuneam, care sper că i-am prezentat numele, i-am uh, pronunțat numele corect, care este uh, reprezintă Canada la Uniunea Europeană. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră a venit și va participa la dezbaterea deschisă pe care o vom purta după prezentare. Vreau să luăm acum orbitorii în ordinea în care au fost prezentat și dau cuvântul mai întâi domnului Eric Pudele. Aveți cuvântul, domnule Pudele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am sarcina ingrată de a vorbi pe baza unor uh, power, unei prezentări PowerPoint în care voi relua ce a spus comisarul Borg, dar uh, pot să vă asigur că în documentele pe care vi le-am uh, transmis aveți 30 de slide-uri, dar nu voi prezenta decât 10 din acestea pentru că nu-mi permite timpul să vă prezint mai mult. Așadar, acest, acest nou regulament uh, a reluat un regulament care fusese adoptat de către Consiliu și Parlament în 2004. La 9 ani după aceea ni s-a părut uh, oportun să revizuim acest regulament din 2004 în lumina controlelor care fusese făcute de către colegii noștri inspectori, așa cum ne va spune Michael Scannell după aceea dar și pentru uh, a um, răspunde la anumite evenimente de criză pe care le-am avut în ultimii 9 ani. Criza cărnii de cal uh, a fost oarecum în avalul crizei când, de fapt, terminasem gestiunea celorlalte crize, dar am avut uh, criza Escherichia coli, care bântuia în Germania și în care au murit 55 de persoane și 4.000 de persoane au s-au îmbolnăvit uh, uh, și au devenit dependente de dializă renală. Și um, aceasta venit nu de cum se credea din Spania, ci din Egipt până la urmă. Această criză a um, bobului de greu a fost uh, la baza analizei mele inițiale. A venit criza aceasta probabil din cauza unei lipse de control a importurilor și aceasta s-a legat și de o micro-întreprindere cu 12 angajați, uh, o întreprindere germană, și toate aceste combinații de neajunsuri au dus la rezultate foarte grave pentru sănătatea publică ulterior. Scopul acestui nou regulament a fost să se extindă domeniul de aplicabilitate al regulamentului inițial din 2004 deci am extins acest regulament la tot lanțul alimentar pentru că existau sectoare care nu erau acoperite de fostul regulament. De exemplu, sănătatea plantelor, semințele, dar și materialul de reproducere al plantelor și așa mai departe, pesticidele. Și am dorit de aceea să stabilim principii foarte clare de control în toate aceste sectoare. Și am dorit să introducem ceva ce nu exista în regulamentul anterior și anume un element esențial, după părerea noastră, e vorba de controlele um, spontane, neanunțate. Acestea nefiind însă regula, dar controlele de obicei trebuie să fie anunțate, mm, mai mult pentru ca să fie prezente persoanele care să primească inspectorii de la autoritățile naționale, dar trebuie să existe și o posibilitate juridică în cazul suspiciunii de fraudă sau în cazul unei crize alimentare să se facă controle uh, spontane pentru a evalua uh, situația reală la fața locului. Ne-am dorit, de asemenea, să apropiem două extreme administrative. Pe de o parte să avem reguli mai flexibile, dar în același timp să avem acțiuni mai bine coordonate. În trecut, Aveam frecvențe de control care fusese stabilite pentru anumite tipuri de produse, era o regulă destul de rigidă. Acum propunem nu neapărat frecvențe obligatorii, dar propunem și un minim de frecvențe obligatorii. Ceea ce va trebui să mai definim uh, după caz, dar vor exista și măsuri obligatorii în cazul uh, neconformării la norme. Un element foarte important care nu exista înainte este de asemenea și să se poată organiza la nivel uh, comunitar un plan coordonat obligatoriu. Comisarul Borgi a vorbit înainte de planul uh, coordonat asupra testelor de ADN în cazul scandalului cărnii de cal. Aceasta fusese de fapt o recomandare, uh, pentru că ne găseam într-o perioadă destul de tulbură și în care statele membre ne-au urmat cu această recomandare. Chiar s-au făcut mai multe teste decât ceea ce se recomandase inițial. Dar aceasta fusese doar o recomandare din partea Comisiei. Dacă un stat membru refuzase să facă acest lucru și noi nu aveam instrumentul juridic pentru a-l forța. Deci noi am uh, schimbat acest lucru acum și prevedem uh, un uh, plan obligatoriu care se va impune statelor membre. Ne dorim de asemenea să și îmbunătățim cooperarea administrativă pentru ca să aplicăm acest regulament între statele membre mai bine. E vorba de una din cele mai frumoase pasaje ale acestui regulament pentru că în momentul de față toate problemele pe care le avem nu se mai limitează la un singur stat membru. Din cauza globalizării, din cauza facilității schimburilor comerciale, la ora actuală, foarte multe state membre sunt implicate în un subiect anume și ne-am dorit de la început să îmbunătățim acest mecanism de asistență reciprocă, de cooperare între statele membre, pentru că acestea să poată să facă un schimb de bune practici sau de informații utile care să fie mult mai rapid, pe de o parte, pentru că vrem, din păcate, constatăm din păcate că există foarte multe tentative de cooperare care se blochează la frontiera dintre statele membre. Aceasta însă totuși pe piața unică europeană în care totuși n-ar trebui să se întâmple așa ceva, nefiind un lucru propice. În acest context am dorit să instaurăm un așa zis sistem de informare electronică integrată care să semene cu sistemul de alertă rapidă pentru um, furaje și alimente. Acesta este un element care există deja de 35 de ani și care permite statelor membre să informeze prin intermediul Comisiei toate statele membre celelalte în cazul în care există produse care nu sunt conforme uh, cu regulile de securitate alimentară. Acest nou sistem informatic va fi Uh, elaborat uh, în mod specific pentru fraudele alimentare. Prevedem de asemenea și penalități uh, financiare care vor fi impuse de către judecători sau de către sistemele administrative mult, într-o manieră mult mai evidentă. Este un subiect destul de delicat pentru că, după cum știți, Comisia Europeană nu are dreptul, de fapt, să armonizeze penalitățile oferite de către judecători în momentul în care există o problemă în fața justiției, un caz, dar dorim ca aceste penalități să fie foarte înfricoșătoare pentru statele membre și să nu mai um, incite la fraude din cauza că nu mai există un beneficiu evident. Apoi un alt, un alt pasaj foarte frumos din acest regulament este cel care prevede un sistem de control integrat și armonizat la frontierele Uniunii Europene pentru toate produsele, pentru toate animalele și plantele care sunt importate din state terțe. Avem în momentul de față un sistem foarte complicat pentru, a, pentru animalele vii, pentru produsele de origine animală, adică pentru cărnuri, pește sau produse lactate, dar statele membre au prea multă uh, flexibilitate pentru organizarea controlelor la frontieră în ceea ce privește produsele de origine vegetală, uh, fructele, legumele, deci materialul vegetal, dar și uh, pentru produsele industriale, zahărul și altele. Și dorim să creăm un sistem mai armonizat care să se bazeze pe o evaluare a riscului și Agenția Europeană pentru Securitatea Alimentelor va fi cea care ne va indica gradul de risc în funcție de produsul despre care este vorba și vom, vom integra o dimensiune bazată pe încrederea pe care o putem avea în țara de origine. Ceea ce va semnifica următoarele, că vor exista produse în care va exista foarte puține controle la import și produse la care vom avea controle mai aspre și, după cum spun, coeficientul de risc va fi cel care va indica gradul de control, uh, prezența pesticidelor, prezența hormonilor uh, sau uh, bolii care ar putea fi transmise de către un animal sau un material vegetal, o plantă, în funcție de, după cum spuneam, gradul de încredere pe care îl putem avea în certificarea oferită de către țara de origine, țara terță. Bineînțeles că pentru aceste controle e nevoie și de finanțe. Știm cu toții că autoritățile naționale în domeniu își reduc personalul în funcție de dificultățile financiare cu care se confruntă. Criza financiară bântuie deja de mai mulți ani. Deci există în momentul de față reduceri bugetare foarte mari și de personal, în unele state membre chiar reduceri drastice care au venit odată cu regulile financiare noi și ni s-a părut de aceea foarte util să propunem un sistem în care aceste controle să fie finanțate de către industria care trebuie să se supună controlului respectiv. Astfel se întâmplă și pentru clădiri, de exemplu clădirile care au uh, un ascensor trebuie să plătească un organism extern pentru ca să verifice securitatea acestui ascensor. La fel se va întâmpla și aici am prevăzut un sistem în care va fi percepută o taxă obligatorie, o taxă care va acoperi însă toate, toate costurile care sunt implicate în acest control, fie că e vorba de costuri uh, legate de personal, de formarea personalului, de testele de laborator, cu o excepție pentru micro-întreprinderi, adică întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați. Comisarul a vorbit înainte de această problemă și voi vorbi uh, de acum despre ultimul slide în care am spus că ne dorim ca aceste controle oficiale să fie elaborate de către fiecare stat membru într-un cadru cât se poate de transparent pentru ca actorii diferiți, fie că e vorba de industria agroalimentară sau de, de fermieri sau de operatorii agroalimentari, să poată să vadă fiecare dintre ei în ce direcție merge acest control. Bineînțeles că vom avea rapoarte pe care va trebui să le întocmim în ceea ce privește îndeplinirea obligațiunilor sau neîndeplinirea lor și aceasta mă duce la concluzia în care vreau să vă spun că în acest raport am încercat să găsim un echilibru între acești actori principali, cei trei, controlorii oficiale, autoritățile naționale, uh, pe de-o parte, apoi industria din lanțul alimentar, și începând cu agricultorii și ajungând până la cei care se ocupă de restaurante, de hipermarketuri și așa mai departe, și uh, al treilea actor, un al trei actor uh, foarte important care, pentru care lucrăm, uh, deci consumatorii. Iată, domnule președinte, pe scurt am încercat să vă dau o privire de ansamblu despre acest nou text. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Mulțumesc, pentru această expunere. Am putea face de pe acum multe observații, dar oricum este un uh, pachet amplu. Îl invit acum pe domnul uh, Michael Scanel, uh, director la Oficiul pentru Alimente și Produse Veterinare, să ne prezinte o trecere în revistă a verificărilor efectuate în statele membre. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că în 10 minute nu pot să vă fac o prezentare amplă a întregului nostru volum de muncă, dar vreau să vă atrag atenția asupra câtorva uh, dintre concluziile noastre și mă voi referi și la câteva aspecte generale din statele membre. Problemele de natură generală sunt cele care uh, nu au fost detectate timp de mulți ani. Sunt câteodată uh, niște deficiențe care sunt uh, într-un fel sau altul mascate și rămân nedescoperite. O chestiune care a fost întâlnită în uh, toate statele membre. Există foarte multe solicitări și există dificultăți în îndeplinirea sarcinilor datorită problemelor financiare, pentru că în acest mediu economic uh, actual, în perioada de criză, este nevoie să îți reduci cheltuielile și orice activitate sofisticată necesită bani. Aceasta este principala provocare. Deci, de aici pot să decurgă și riscuri noi și comisarul Borg s-a referit asta. Într-o perioadă de criză economică, inclusiv în acest lanț alimentar, se fac economii și din păcate, economiile în domeniile importante ale controlului uh, în uh, lanțul agroalimentar pot să ducă la aspecte nedorite. Și în Statele Unite, în sistemul lor de control, se verifică un indicator și acela este legat de situația financiară a operatorilor în domeniul siguranței agroalimentare. Pentru că acolo unde apar dificultăți financiare, există uh, riscuri uh, majore. Un alt aspect certificatele eh, care însoțesc eh, marfa la export. Este nevoie de efectuarea de controale a produselor destinate exportului, dar eh, din păcate nu se practică peste tot. S-a dat un exemplu recent, Lituania, ministrul agriculturii din Uh, Lituania în clipa de față negociază cu oficialitățile ruse pentru că cerințele acestora uh, sunt disproporționat de mari. Deci trebuie să ținem seama de interesele de export ale Uniunii Europene, așa cum a spus și domnul Pirilio, dar trebuie să existe um, un fel de certificat de excelență al produselor europene. Un alt aspect la care doresc să mă refer verificarea eficienței controalelor. Statele membre investesc mult în inspecții se fac tot felul de verificări, inclusiv la import, la importul de păsări și, în general, de eh, carne animalieră. Dar aceste controale nu sunt neapărat cele care ar trebui să fie efectuate. Adesea, uh, resursele financiare sunt direcționate spre un tip de control care poate este mai puțin eficient și mai puțin necesar. Trebuie să existe un cadru mai fericit pentru a fi identificate momentele și domeniul în care trebuie să fie efectuat uh, controlul pentru care rezultatele să fie maxime. Vreau să vă dau câteva exemple. Adesea se solicită sancțiuni mai severe, mai ales uh, în urma scandalului cărnii de cal uh, au fost formulate asemenea cerințe. Uh, pentru că este clar că în acel domeniu cei care au încălcat legea știau foarte bine că dacă vor fi prinși nu vor fi sancționați foarte sever. Deci, sigur că sancțiunile trebuie să fie proporționale cu infracțiunile. Adesea, sancțiunile sunt disproporționate și asta este foarte dificil pentru controlor să uh, Uh, urmărească un caz în fața instanței uh, până la finalizare și până la pedepsa, uh, pedepsirea celor vinovați. Deci, sigur că din acest punct de vedere trebuie să existe un cadru juridic care să sporească încrederea. Trebuie să avem în minte și această necesitate. Probleme organizatorice. Cred că este clar din propunerea Comisiei că trebuie să existe o bază de finanțare mai bună pentru ca organismele competente să poată să-și îndeplinească mai bine sarcinile. Trebuie să existe o structură eficientă, bine organizată, ca să poată să-și dovedească eficacitatea. Este foarte important ca statele membre să implementeze structurile adecvate. Mult prea des constatăm în ce privește toate oficiile alimentare și uh, veterinare că uh, nu există un cadru adecvat, fie că este vorba de controlul produselor animaliere, fie că este vorba despre uh, produsele vegetale. Există adesea doar un punct de inspecție la graniță care este supra-solicitat. Deci, de fapt, trebuie să fie gospodărite, ă, cumpătat resursele și ă, trebuie să existe flexibilitate din acest domeniu pentru a schimba eventual punctele de control. Iar în ce privește alte provocări, există noi solicitări ă, în ce privește uh, infracțiuni cum sunt frauda. Trebuie și din acest punct de vedere să existe resursele necesare. Dacă noi suntem solicitați să verificăm uh, chestiuni care nu sunt legate strict de siguranța alimentară, prea adesea aceste aspecte nu sunt considerate a fi prioritare și asta poate să aibă consecințe negative. Sigur, siguranța alimentară trebuie să fie în centrul atenției noastre, dar să nu ignorăm toate celelalte aspecte și considerente um, care ă, poate sunt de ordin mai tehnic, dar sunt la fel de importante, inclusiv în ce privește controlele la graniță și mecanismul de monitorizare. Și mă voi referi acum la câteva aspecte specifice. Spuneam, există probleme orizontale care pot să rămână nedetectate, dar, din păcate, constatăm că uneori efectele sunt grave. Vă voi da câteva exemple, poate, la întâmplare timp de un an sau chiar mai mult au existat uh, multe probleme în statele membre cu carne care uh, a fost uh, tranșată mecanic și au existat în toate statele verificate deficiențe din acest punct de vedere. De asemenea, moluștele, bivalve, uh, nu sunt uh, controlate și există probleme în clasificare, în producție, în testare. Uh, nu uh, sunt depistați uh, virusii, ceea ce poate să creeze un risc pentru sănătate. Și Eric s-a referit la aceste, aceste produse primare. Dacă nu există ă, certificate de origine, pot să apară probleme, mai ales în ce privește produsele primare și cred că trebuie să ne concentrăm mai mult și să virăm resurse financiare mai mult în acest domeniu pentru ca ă, activitatea de control, ă, de depistare a toxinelor și virusilor încă de aici să poată fi îmbunătățită. În ce privește importurile, uh, avem un sistem bun de funcționare în ce privește produsele uh, animaliere, dar un control mai puțin în ce privește produsele vegetale. Și în legătură cu aceasta trebuie să ne gândim la trasabilitate care constituie pentru noi în continuare o mare provocare și, după cum am spus, avem sute de verificări pe an. Să nu uităm însă perspectiva. Statelor, statele membre au înregistrat progrese imense în ultimii ani. Am înregistrat uh, rezultate bune în uh, reducerea incidenței salmonelei, de pildă, în ce privește alte uh, maladii. Dar noi, în baza acestor uh, progrese realizate, trebuie să uh, acționăm în continuare pentru a contracara orice uh, risc la adresa sănătății. Mulțumesc foarte mult, domnule Scanel, pentru această prezentare, care de asemenea poate constitui o bună bază pentru activitatea noastră. Și mă bucur că uh, se respectă uh, de către referenții noștri timpul alocat în ce privește posibilitățile de a îmbunătăți activitatea noastră. așa da cuvântul domnului Martin Hanna. Stimate domnule președinte, stimați colegi, mă bucur că vă pot prezenta astăzi perspectiva națională față de controlele pe care oficialitățile trebuie să le efectueze în acest domeniu. Dați-mi voie să vă uh, prezint pe scurt și uh, Asociația Federală a Veterinarilor Oficiali din Germania, 16 asociații ale landurilor fac parte din uh, acest oficiu. Este de altfel membru și în Asociația Europeană a Veterinarilor um, de Stat în cadrul Federației Veterinarilor Europeni. Sarcinile noastre în domeniul public se referă la aspecte legate de sănătatea publică, sănătatea animaliere și protecția animalelor. Și conceptul uh, modern, One Health, sănătate pentru om și animal și de asemenea siguranța alimentară, um, de la grajd până la um, masa uh, cetățeanului spun care sunt de fapt sarcinile noastre. Noi în ce privește protecția sănătății publice, trebuie să creăm siguranța uh, agroalimentară și în Germania și în comunitatea europeană acest deziderat uh, a atins un nivel înalt. Dar nu trebuie să ne oprim la standardele atinse, trebuie să ținem seama mai ales de noile evoluții. De aceea salut dezvoltarea legislației europene în ce privește îmbunătățirea regulamentului din 2004. Nu mă voi referi la uh, progresele înregistrate de noi, ci mă voi limita la câteva observații uh, și propuneri de îmbunătățire legate de regulamentul la care se lucrează în clipa de față. În articolul 7 se vorbește despre transparența controalelor, pentru că în interiorul comunității europene trebuie să existe o obligație unitară în ce privește rezultatele controalelor administrative. Ele trebuie să fie făcute publice. Sigur că trebuie să ne ținem seama de interesele de protecție a consumatorilor, dar și de protecție protecție a uh, întreprinderilor. Germania lucrează de mulți ani cu instrumente de informare a opiniei publică, dar trebuie să fim foarte echilibrați în acest domeniu. Iar noi propunem ca în articolul 7 aliniatul 3 să se spună foarte clar nu există vreo încălcare față de obligațiile de confidențialitate dacă informațiile obiective în urma controalelor efectuate în domeniul agroalimentar sunt făcute publice pentru că este clar că trebuie să se uh, semnaleze uh, riscurile uh, legate de sănătatea oamenilor, dar trebuie să păstrăm un echilibru în modul în care informăm. Știm ce s-a întâmplat în timpul scandalului legat de carnea de cal sau de carnea putredă. Eu cred că trebuie să ne referim la uh, rezultatele uh, verificărilor noastre, dar um, într-o manieră echilibrată. În ce privește controlele publice, articolul 15 în producerea de produse de origine animalieră destinate consumului uman, din punctul nostru de vedere mai există unele probleme. Articolul 15 Paragraful 1 se referă într-un mod generalizat la controlele administrative. În baza și a regulamentului 853 din 2004, dar nu este foarte clar în ce caz există obligativitatea unui control administrativ. Eu cred că formularea control prin uh, Uh, medicul veterinar sau al uh, celor care acționează în numele veterinarului, uh, mi se pare o formulare neclară. Cred că ar trebui să aducem precizări. Aș dori să mă mai refer la un aspect. Este vorba despre controlele efectuate la punctele de trecere a frontierei pentru produsele animaliere care sunt uh, de asemenea reglementate. Din punctul nostru de vedere, nu există reglementări clare. Pe de o parte se spune că trebuie efectuat un control fizic al animalului de către veterinarul uh, însărcinat cu această activitate, dar pe de altă parte trebuie să fie o persoană care are calificările uh, necesare și uh, ca atare veterinarul poate să transmită cuiva această sarcină. Mi se pare că aici uh, se uh, um, modifică competențele. Noi trebuie să ne gândim că trebuie să protejăm sănătatea animalieră și sănătatea umană și că trebuie să fie uh, specialiști în acest domeniu cei care efectuează controlul. În ce privește certificatele de sănătate pentru animale și pentru produsele animaliere, acestea trebuie să fie de asemenea semnate de către un veterinar autorizat. Aici este vorba despre un control fizic uh, pe care veterinarul autorizat trebuie să-l efectueze. Finanțarea controalelor, de asemenea, um, constituie un domeniu dificil. Obiectivul este ca finanțarea prin taxe obligatorii să permită ca pretutindeni în Uniunea Europeană să se poată acționa în același mod. Dar eh, eu cred că posibilitatea de a percepe taxe, sigur că este binevenită în ce privește produsele de carne, de lapte, dar în ce privește reglementări pentru taxe facultative, cred că eh, nu trebuie să eh, fie obligatorii pentru toate statele membre. Taxe paușale din punctul nostru de vedere, cred că uh, ar fi dificil de impus. Dacă va exista obligativitatea de a percepe taxe în cadrul controlului administrativ și pentru alte tipuri de produse, atunci formulările ar trebui să fie foarte clare, iar nivelul taxelor ar trebui să fie foarte scăzut și eu cred că uh, nu ar trebui să se ajungă la procese în fața Curții Europene de Justiție în legătură cu uh, urmările unor controle de acest tip. În ce privește uh, scutirea de taxe pentru întreprinderile mici, eu cred că trebuie să fie bine definite întreprinderile mici care să aibă mai puțin de 10 angajați și de asemenea ă, să fie o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane de euro. Asta ar însemna însă că 80 până la 90% din întreprinderile care activează în acest domeniu ar trebui să fie scutite de taxe. De asemenea, vor exista dificultăți financiare ă, în legătură cu controlele care se efectuează la abatoare am avea ă, venituri mai mici decât până acum și, pe de altă parte, ar trebui să finanțăm mai multe controle decât până acum. Eu cred de asemenea că ă, ar fi dificil de verificat care sunt ă, întreprinderile care pot fi scutite, pentru că ar trebui să dispunem de documente legate de uh, veniturile și cifra de afacere a uh, întreprinderilor respective pentru a putea să le scutim de taxe. În ce privește scutirea de taxe pentru întreprinderile foarte mici, apare problema că va crește uh, procentajul uh, finanțării din bani publici și va fi mai dificil să finanțăm controlele oficiale. Ca atare, ă, probabil că durabilitatea sistemului de control și siguranța alimentară vor fi puse în pericol. Iar în articolul 84 trebuie să fie clar formulat că și în întreprinderile cele mici, uh, costurile care pot să apară prin activități suplimentare de control să fie acoperite de către respectivele întreprinderi. Și în final, uh, ar mai fi ceva de spus Sigur că da, în ce privește actele delegate avem mari rezerve și uh, pentru că nu putem să ne spunem ultimul cuvânt fără să cunoaștem în detaliu formulările acestor eforturi de reglementare. Mulțumesc foarte mult, domnule Hartman, pentru observațiile dumneavoastră. Foarte mulți dintre vorbitori s-au referit la aspectele financiare. Domnule doctor Borelio, ne puteți spune care este părerea dumneavoastră în acest domeniu. Vă rog. Grazie, signor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte onorată de ocazia care mi-a fost oferită pentru a putea prezenta care este prezent, poziția autorității competente în ceea ce privește controlul uh, oficial uh, și punctul de contact care este responsabil pentru punerea în aplicare a planului uh, național la nivel italian. Folosesc această ocazie pentru a putea repeta aprecierea noastră față de comisie pentru regulamentul propus uh, prin regulamentul de care discutăm, care încearcă să creeze un cadru cât se poate de clar legislativ pentru controlele oficiale. Aș dori să subliniez însă faptul că un sistem uh, folosibil de finanțare este o condiție indispensabilă pentru a avea controle eficiente care să garanteze în același timp un nivel uniform de uh, sănătate atât pentru oameni cât și pentru animale, dar și pentru materialul vegetal și uh, totuși reprezintă și o garanție pentru operatorii economici din Uniunea Europeană. Studiul cu privire la taxele care au fost percepute de către statele membre pentru acoperirea costurilor generate de către contoarele oficiale, care fusese un sistem promovat de către Comisie în 2009, a arătat că obiectivul general pentru garantarea resurselor financiare potrivite cu uh, cadrul actual normativ în vigoare, nu a putut să-și atingă obiectivul care fusese restabilit în toate statele membre. Vă amintiți probabil uh, după ce a spus și uh, colegul nostru înainte. Însă noile dispoziții nu oferă, după părerea mea, o soluție eficientă a situațiilor critice care ar putea să revină pe piața noastră și, din contră, mi se pare că ar putea să pună în, în pericol întregul sistem, pe lângă faptul că se va putea um, începe cu o aplicare de nearmonioasă a controlelor oficiale. Aș vrea să fac, în primul rând, o remarcă de caracter general, de ordin general. Principiul de bază uh, că costurile efective ale activităților de control trebuie să fie susținute numai de către operatorii uh, care sunt controlați pe baza unor factori de risc, uh, este, după părerea noastră, un model care nu poate să se pună în aplicare și nu se va putea vorbi cu adevărat de controle de tip sanitar. Astfel de controle, de fapt, sunt mai degrabă puse în aplicare în interesul persoanelor, uh, întreprinderilor private, care sunt operatori în sectorul alimentar și care, datorită acestei activități de control și de certificare publică, poate apoi să-și pună pe piață produsele uh, proprii. Dar această activitate de control se, de, trebuie să decurgă și în interesul colectivității pentru a preveni problemele de sănătate publică, așa cum spuneam înainte. Și de aceea, costul acestui control ar trebui să fie, de fapt, repartizat oarecum între subiectii privați și uh, partea publică și vom vedea cum se poate face acest lucru după aceea, ținând cont de diferitele raționalități uh, ale acestui proces. Pentru a putea acoperi financiar activitățile de control cu scopul de a proteja sănătatea publică, statele membre vor trebui mai degrabă să contribuie, măcar cu o cotă parte, pe cale de fiscalitate generală, lăsând după aceea însă în însărcinarea operatorilor costurile de control care se fac din interes economic. Un alt punct pe care aș dori să insist, pentru că a fost menționat și de către inspectorii din partea FAO, este că de obicei, tarifele care sunt uh, plătite de către operator nu sunt reatribuite de către autoritățile de stat celor care au efectuat cu adevărat acele controle. Deci trebuie să se facă o corectură în textul acestui regulament în legătură cu acest punct de redistribuire, a tarifelor, a taxelor, pentru ca acestea să fie folosite în integralitate pentru eficiența și eficientizarea controlelor. După părerea mea însă, pentru a putea depăși limitele uh, actualului sistem de finanțare ar trebui la început uh, și într-un stadiu preliminar uh, ca la nivel european să se identifice standarde uniforme de controle oficiale și să se definească și o frecvență minimă pentru toate activitățile care vor fi supuse unui control pe baza unei categorizări ai riscului, dar aceasta într-o manieră cât se poate de armonizată. Propunerea de regulament prevede că tot Comisia Europeană să uh, Uh, acționeze prin intermediul unor acte delegate succesive pentru a defini frecvența minimă a acestor controle oficiale, însă aceasta este o idee care s-ar putea aplica, de exemplu, la produsele de origine animală. Știm însă, după cum au spus și uh, ceilalți vorbitori, cât de importante uh, pot fi consecințele unei, unui material vegetal sau alimentelor de origine vegetală care pot fi la fel de dăunătoare. Vă dau exemple cu cazurile recente de hepatită A care au fost descoperite în Italia din cauza unor fructe de pădure care fusese folosite uh, în diverse state membre. Acest exemplu este grăitor pentru faptul că și materialele vegetale ar putea să fie un risc și trebuie să fie ținut cont de acest risc. Deci, standardizarea controlelor și frecvența minimă cu care trebuie să fie făcute trebuie să fie o chestiune care să țină de un acord general la nivel comunitar, cu o decizie din partea Consiliului și al Parlamentului, fără ca să se mai poată lăsa această chestiune uh, Uh, puterilor delegate prin uh, intermediul actelor delegate în comisiei, deci ca comisia să nu fie cea care ia această hotărâre. Apoi aș vrea să mă întorc la subiectul de care am vorbit înainte și anume tarifele obligatorii pentru acoperirea costurilor efective ale acestui serviciu. Propunerea de regulament nu prevede de fapt definiția unor uh, importuri minime uniforme. Uh, aceasta înseamnă că suntem de fapt cu un pas înapoi acum cu privire la uh, aceeași, uh, același regulament în varianta sa anterioară. Se spune de fapt ca tarifele obligatorii să fie stabilite în mod forfetar pe baza costurilor pe care le au autoritățile competente pe o perioadă specifică de timp și că trebuie să fie aplicate tuturor operatorilor în domeniu. Aceasta înseamnă că definiția nivelului tarifelor obligatorii este de fapt lăsată la îndemâna statelor membre așa cum se întâmplă și cu frecvența controalelor. Aș vrea să mai subliniez și faptul că, pentru că nu există o definiție clară a sumelor minime în ceea ce privește tarifele obligatorii, s-ar putea să ducă la faptul că statele membre să dispună în mod constant de o creștere a resurselor sigure, cu repercursiuni clare asupra um, autorităților competente și asupra activităților de control care sunt programate la acest nivel. Iată de ce, în acest context, aș dori să reintroducem uh, sumele minime armonizate din partea tarifelor obliga- deci care vin din tarifele obligatorii, care să fie um, eventual modulabile, dar care trebuie să fie clare în toate statele membre și să țină cont de parametrii economici și sociali care au fost considerați ca fiind uh, pertinenți pentru a putea atinge obiectivul de egalitate de uh, șanse pentru toți operatorii. Aș vrea să vă mai supune atenției dumneavoastră și o idee cu privire la micro-întreprinderi, pentru că mi se pare un subiect foarte delicat, foarte sensibil și voi, uh, probabil, voi avea și destul de multe persoane care nu vor fi de acord cu mine. S-ar putea că previziunile Um, în ceea ce privește acest domeniu să fie destul de critice pentru țările precum Italia, în care 93% dintre întreprinderi sunt uh, încadrate în uh, domeniul agroalimentar în caracteristicile unei micro-întreprinderi. De fapt, în momentul de față există state care pot să uh, și să-și finanțeze controlele printr-o creștere cu 93% uh, a tarifelor. Însă aceasta este foarte problematic pentru țările precum Italia, de care vorbeam înainte. Aș vrea să vă pun de aceea această întrebare. Noi suntem pentru măsuri care să avantajeze însă mai degrabă întreprinderile mici sau micro-întreprinderile în domeniul agroalimentar, dar ni s-ar părea mai bine să există o uh, o stabilire progresivă a acestei sume în funcție de dimensiunea întreprinderii cu adevărat. Noi am dorit să facem acest lucru și am făcut acest lucru și în cadrul regulamentului 882. Toate argumentările care merg în direcția aceasta Um, ar trebui să asocieze și uh, um, problema importurilor de produse din țările terțe. Într-un sistem în care o marfă care intră într-o țară poate fi controlată în oricare post de frontieră în comunitatea europeană și apoi poate fi liberalizată pe teritoriul Uniunii Europene, este, de aceea, este un lucru foarte important și de aceea este cu atât mai important să armonizăm toate tarifele uh, în funcție de uh, nivelele minime stabilite pentru ca, cu o anumită flexibilitate totuși. Astfel de nivele ar putea să fie stabilite, de exemplu, într-o funcție pro, pre, uh, procentuală care să fie legată de tarifele vamale care sunt aplicate în momentul de față de către Uniunea Europeană o nearmonizare a tarifelor în ceea ce privește, de exemplu, controlele sanitare la import, va avea consecințe asupra traficului comercial, asupra faptului că, de exemplu, strategia comune cu privire la biosiguranță la frontiere poate să fie periclitată, acesta fiind un element care a fost uh, introdus ca un subiect nou în primul plan de programare prezentat Comisiei Europene uh, și Consiliului în 2007. Uh, în concluzie, aș dori să, să vă spun că îmi doresc să vă regândiți la câteva idei uh, din acest regulament pentru ca să se plece de la un număr minim și egal de controle în toate statele membre pentru a garanta același nivel de siguranță internă la nivelul Uniunii Europene și pentru a garanta tarife armonizate care să fie benefice pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. A fost într-adevăr o onoare pentru mine să pot uh, interveni în acest uh, context în fața Comisiei dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Silvio Borello. A fost într-adevăr o prezentare cât se poate de plină de conținut și cred că va trebui să mai studiem îndeaproape propunerile dumneavoastră. Cred că sunt foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare și acțiunile împotriva fraudei, dau cuvântul acum domnului John Barnes de la, um, din Marea Britanie. Thank you very much, Chair, and thank you for inviting me to uh, speak here today. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru activitatea astăzi aici. Aș vrea să vă prezint pe scurt modul în care se aplică propunerile de, din punctul de vedere al, al lanțului agroalimentar și um, modul în care actorii din Regatul Unit ar putea să privească aceste noi propuneri. În Regatul Unit avem peste 400 de autorități de punere în aplicare a legislației la nivel local sau central, care acoperă peste 600.000 de operatori alimentari și de furaje și mare, mare parte dintre aceștia sunt distribuitori cu deamănuntul, um, cam 430 de um, distribuitori de produse alimentare și se desfășoară peste jumătate de milion de controle um, oficiale pe an, lucru foarte important. Acordăm o prioritate sănătății uh, san, alimentelor. Cam 100 dintre 100.000 dintre controle se axează pe compoziție și pe etichetare. Motivul pentru care vă indic aceste cifre este acela că eu cred că reprezintă un test de rezistență pentru acest uh, regulament, pentru că noi trebuie să ne uităm la controlele alimentare și pentru furaje. E bine, acestea uh, se încadrează într-un cadru foarte uh, consecvent până acum, prin regulamentul 882, care a dus la o punere în aplicare și la o înțelegere mm, potrivită în um, întreaga Europa și cred că acest lucru a um, uh, stabilit niște relații bune cu operatorii, cu um, autoritățile de reglementare și în întreaga Uniune Europeană. Actuala propunere caută o um, extindere a domeniului de aplicare și um, încearcă să acopere întreg uh, lanțul agroalimentar. Noi sprijinim acest lucru și sprijinim acele noi măsuri care se concentrează pe neconformitatea intenționată pe care noi mă numim fraudă în Regatul Unit. Desigur, același lucru se întâmplă și în alte state membre. Industria um, alimentară și cea a băuturilor este cea care oferă cel mai mare număr de locuri și cred că în acest sens e nevoie de consecvență și vom sprijini orice propunere propunere care uh, își propune o, o reglementare mai bună a acestui domeniu. Din experiența noastră cu uh, regulamentul 882, e bine, voi menționa câteva aspecte foarte importante. Nu mă voi referi la cele financiare, ci la modul în care acest regulament a putut să se concentreze pe riscuri. Mi se pare că acest lucru este o componentă foarte importantă și am vrea ca acest lucru să fie extins. În acest moment ne uităm la siguranța alimentară și e adevărat că consumatorii doresc acest lucru, însă nu le permite autorităților locale și centrale să-și țintească uh, Uh, resursele care sunt din ce în ce mai uh, restrânse, um, astfel încât să se axeze pe cele mai uh, importante lucruri, pe prioritățile lor. Considerăm că recunoașterea în propunerea actuală și posibil în cele următoare, e bine, um, există în 882 deja uh, dispoziții în acest sens, să se recunoască controlele uh, efectuate de către industrie însă și acest lucru este foarte important. în experiența noastră, noi ne-am dat seama că acest lucru permite un progres al industriei și încurajează ca aceasta să-și asume răspunderea le permite autorității de reglementare și autorităților locale, în cazul Regatului Unit, să-și țintească aplicarea pe uh, în situațiile de risc și mai ales pe întreprinderile neconforme. Și propunerea de extindere a acestei dispoziții pentru a se e, um, um, include și, um, de exemplu, carnea de porc, e bine, acest lucru este e, uh, foarte important și sprijinim. O altă experiență pe care am tras-o de pe urma regulamentului 82 și pe care nu trebuie să o omitem se referă la modul în care acesta garantează competența oficialilor implicați. Lucru foarte important când e vorba de riscuri noi sau cele care urmează să apară. E nevoie de competență a oficialilor din toate statele membre, să avem încredere în ceea ce ne spun ei, pentru ca, putem, pentru ca noi după aceea să putem lua măsuri și acestea uh, urgente în situații cum a fost și a scandalului cu carne de cal, de exemplu sprijinim propunerile care vor duce mai departe cerințele ca statele membre să-și auditeze controlele pentru furnizare locală și sprijinim uh, Um, în acest sens propunerile care, să, care se asigură ca uh, statele membre să aibă controle bune, pentru că vrem să fim uh, um, verigile cele mai puternice în acest sens. Și când e vorba de acreditare, de exemplu, considerăm că um, acreditarea de mai multă vreme ne dă o încredere că laboratoarele respective ne dau informații pe baza cărora să putem acționa uh, cu toată încrederea. Sprijinim pe deplin propunerile extinse din propunere de a se uh, crea o transparență mai mare. Îmi dau seama că există niște preocupări din partea statelor membre și din partea industriei cu privire la acest subiect. Propunerea introduce o transparență mai mare între autoritățile competente și operator, precum și între autoritățile competente și publicul larg. Și pot să spun că în Regatul Unit uh, am avut uh, deja de mai mulți ani un sistem de rating, de notare în ceea ce privește igiena alimentară. Acesta este um, disponibil um, online și acoperă 450.000 de operatori în acest moment, lucru care permite consumatorilor să aleagă în ce loc să se ducă pe baza unor informații foarte simple cu privire la standardele de igienă. Ei bine, dacă vom crea uh, mai multe informații de rating, de notare, care să fie ulterior puse la dispoziția publicului, e bine, eu cred că acest lucru ar trebui să se facă pe baza principiului că acestea trebuie să fie uh, simple și accesibile și ne-am dat seama că acestea duc la o conformitate mai mare. De când am avut uh, uh, acest sistem, noi am avut unul și pentru uh, operatorii din sectorul, din sectorul călții, e bine, acest lucru a permis uh, ca oamenii să știe de unde să-și facă achizițiile și a dus la o încredere mai mare a consumatorilor, precum și la conformitate mai mare din partea operatorilor. Mi se pare că uh, rapoartele mm, către operatorii comerciali sunt importante și duc la înțelegerea um, sistemului. Acest lucru um, poate să fie un stimulent pentru conformitate uh, Uh, duce într-adevăr la o asigurare unei competențe mai mari și nouă ni se pare că se asigură prin acesta un fel de um, situație echitabilă pe care vrem să um, o regăsim și prin actualele propuneri și noi sprijinim uh, dispozițiile în acest sens. Cum am uh, ascultat și anterior, sprijinim uh, simplificarea și armonizarea în întregul uh, uh, lanț agroalimentar, inclusiv la punctele de intrare, de import. Permite așadar o țintire mai bună a resurselor, o realocare a lor și de asemenea duce la o înțelegere comună de către uh, operatori și de către autoritățile de reglementare a sistemului și desigur sprijinim orice sistem care reduce numărul de desemnări, de hârțogăraie și care permite o mai bună înțelegere și care duce la simplificare. De asemenea, uh, Um, sprijinim flexibilitatea cu privire la laboratoarele de control oficiale. Uneori, atunci când aplicăm legislația, autoritățile de reglementare li se pare greu faptul că au metodologii diferite pentru riscurile noi care apar. E bine, salutăm capacitatea de a se reglementa nu doar uh, laboratoarele uh, oficiale de control, din motivele pe care le-am arătat, dar și, prin fa și faptul că se asigură o flexibilitate pentru datarea acestor noi riscuri. De asemenea, considerăm că este important ca aceste noi propuneri să nu fie prea prescriptive, pentru că este foarte important ca aceste uh, noi dispoziții să fie după aceea um, confirmate. Există une, unele sisteme, cum ar fi comerțul pe uh, internet, posibilitatea de a închide anumite site-uri, uh, cooperarea la nivel administrativ în domenii în care uh, nici măcar n-am avea noi competențe sau unde uh, poate n-ar trebui în acest moment să răspundere, e bine, nu trebuie să uh, facem o prea mare mm, uh, reglementare astfel încât după aceea să nu putem să ne mișcăm dincolo de aceste dispoziții. Acum încă un lucru. Uh, mă voi referi la proviziile sporite care se referă la fraudă. Ei bine, uh, am cunoscut un caz în cadrul autorităților irlandeze unde o pizza conținea 35 de ingrediente, trecuse prin 60 de țări și uh, prin 5 uh, continente. Trebuie să recunosc că eu nu știam că o pizza poate să aibă 35 de ingrediente, dar aminte că ar putea să călătorească atât de mult. Dar astfel de situații pun probleme de autenticitate și de uh, siguranță și uh, riscurile, eșecurile sunt mai mari în acest sens. Trebuie așadar să avem controle eficiente în acest sens și să existe cooperare în acest sens. Ei bine, Uh, în Regatul Unit uh, avem o bază de date pentru alimente. În 2012 uh, prin, am avut informații um, care veneau din 880 ceva de puncte de intrare și noi considerăm că am putut să facem față informațiilor pe care le-am avut și uh, um, structurii pe care o acopeream, dar uh, Informațiile nu ne-au fost de ajuns la momentul respectiv, așadar sprijinim orice noi propuneri care să uh, ducă la o împărțire a informațiilor mai bună și care să consolideze cooperarea între statele membre. Ni se pare esențial, astfel încât ca statele membre să se poată confrunta mai bine cu astfel de uh, Uh, probleme. Când e vorba de noile uh, dispoziții cu privire la um, neconformitatea intenționată, ni se par deosebit de, de importante pentru ca autoritățile competente să poată trata astfel de situații. Considerăm că ar trebui să existe obligații astfel încât noi putem să, să putem să uh, intrăm în uh, sisteme de informații, în uh, diverse date uh, criminalistice, astfel încât să putem rezolva astfel de cazuri. Și apoi uh, ne, uh, ne place de asemenea și Uh, propunerea conform căreia um, sancțiunile trebuie să fie um, corespunzătoare cu um, infracțiunile și trebuie să fie astfel încât să, fie, să aibă un caracter disuasiv, să fie mai mari decât uh, beneficiile care se obțin uh, din infracționalitate. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, care este de mare utilitate și pentru noi în activitatea legislativă și îl invit acum pe domnul Luic Even și mulțumesc pentru participare să ne prezentați aspecte legate de controlul oficial. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuros că am ocazia să fac această prezentare. Franța acordă mare importanță controlului sanitar pentru produsele de import. Încă din 2008 am adoptat un memorandum în ce privește consolidarea controalelor. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez besoin d'un augmenter les volumes pour la traduction. D'augmenter le volume, d'accord. Use Là? your own. This one is... D'accord. C'est parce qu'on n'a que 10 minutes, donc... Euh. Mi s-a spus că am doar 10 minute la dispoziție, spune vorbitorul. Această propunere se înscrie în uh, continuarea uh, efectului acestui memorandum și vă voi prezenta principalele noutăți pe care le propunem în ce privește această propunere de regulament. Dar înainte de a mă referi la ceea ce este nou, voi menționa câteva aspecte ale controlului produselor la import. După cum știți că Uniunea Europeană este primul importator pe plan mondial de uh, produse alimentare, Este ca atare necesar să controlăm produsele care intră în țara noastră pentru a verifica dacă produsele sunt la fel de sigure ca cele pe care le producem în Europa. Este vorba de sănătatea animalelor, de sănătatea plantelor, de sănătatea oamenilor, dar și de sănătatea mediului. Și controlăm patru mari familii de produse, animalele, produsele animale și vegetale și, de asemenea, celelalte vegetale care sunt fructele. Deci există mai multe etape. În sectorul animal există o fază importantă, verificăm uh, toate produsele importate deci este vorba despre o listă a statelor terțe um, care sunt autorizate de a exporta produsele în Uniunea Europeană, respectiv lista țărilor care au o interdicție în acest sens. Se face un control documentar, certificatele uh, sanitare care au fost uh, eliberate în țările de uh, origine, verificăm dacă ele fac față exigențelor europene și, de asemenea, reglementărilor privind uh, supravegherea plantelor în ce privește riscurile biologice și chimice. Și există o a treia categorie de control care se face la destinație. Secțiunea 1 a propunerii de regulament din partea Comisiei se vorba despre produsele transformate și de vegetalele care nu sunt supuse unui control fitosanitar. În ce privește căutarea rezidurilor sau pesticidelor existente în aceste produse. Controlul importurilor este încadrat în ce privește normele internaționale, în ce privește Organizația Mondială a Comerțului și regulamentul acestui organizații. Deci, uh, există acel codex alimentarius care stabilește normele pe care statele trebuie să le respecte și există și o analiză de risc care permite să uh, avem concluziile noastre sau să stabilim uh, interdicția de import. Există o rețea întreagă de posturi uh, la frontieră care efectuează controlul fitosanitar și uh, legat de sănătatea animalieră. Noi ne dorim, de fapt, să existe un singur tip de post de control care să răspundă uh, tuturor uh, exigențelor legate de aceste domenii. Deci este posibil ca într-un termen de trei ani să fuzioneze activitatea de control la frontiere în ce privește uh, importul acestor produse. Uh, noi vă prezentăm aici posturile care se află la frontieră, fie că sunt granițele exterioare ale Franței, fie că sunt aeroporturi și avem uh, 87 de posturi numai la Paris, în care uh, acționează câte 5 persoane specializate în control. Deci, noi dorim să stimulăm cooperarea între autoritățile sanitare din statele membre și autoritățile de control vamal. Activitatea de control veterinar uh, este realizată de către un instrument care se numește TRAS, și care efectuează pretutindeni la frontiere uh, controlul și uh, se uh, evită ca produsele neconforme să pătrundă în eventual alt stat membru. Este vorba de analizarea produselor care sunt potențial periculoase. În regulamentul propus, Comisia prevede ca trans să se ocupe de ansamblul controalelor vamale, inclusiv pentru produsele animaliere și vegetale, astfel încât să se realizeze un câștig în ce privește armonizarea și eficacitatea acestui tip de activitate. Este vorba despre controle oficiale uh, și uh, practicate de către funcționari publici. Există taxe uh, care sunt percepute de către operatori, iar în propunere se prevede ca întreprinderile foarte mici să fie exceptate de la plata acestor taxe, dar ele în clipa de față plătesc taxe și eu cred că exceptarea lor, scutirea de taxe, ar putea să ducă la uh, o subfinanțare a sistemului. Aș dori să mă refer la un aspect care a fost evocat deja de doi antevorbitori. În ce privește importul uh, filieră de produse animale și vegetale. Este vorba despre autorizarea acestui tip de activitate. Sistemul importurilor de carne este un fel de sistem închis. Asta înseamnă că toți cei care nu sunt autorizați explicit să importe nu pot să o facă. Deci există într-un fel și o listă negativă. Pe de altă parte, toți cei care nu sunt interziși pot să desfășoare o activitate de acest tip. Deci uh, există acum o problemă uh, să uh, nu ne protejăm suficient de bine în ce privește importurile din anumite țări care din motive fitosanitare nu figurează pe lista celor autorizați. Deci, eu cred că ar trebui revăzute aceste liste. În ce privește eficacitatea controlului, aveți două cifre afișate în Franța, constatăm că 3% din produsele vegetale sunt neconforme, și mai puțin de 1% neconformitate în sectorul animal. În ce privește serviciul de control la frontieră, ă, ă, este important ă, să se exercite controlul și în statele terțe, pentru că în felul acesta se elimină mai bine produsele neconforme care sosesc la granița Uniunii Europene. Vă prezint și câteva amenințări uh, care pot să apară în legătură cu importul de vegetale. Deci eu cred că uh, trebuie în negocierile care vor avea loc la nivelul Consiliului ca uh, să fie consolidat sistemul de vigilență și de control, astfel încât să avem și o activitate preventivă eh, mai degrabă decât necesitatea unor intervenții curative în urma unor maladii provocate. Deci, împreună cu Organizația Mondială a Comerțului, trebuie să efectuăm o analiză de risc, astfel încât fluxurile de produse care nu prezintă probleme să nu fie încetiniți va trebui să acționăm uh, echilibrat, fără intervenții brutale. În concluzie, cred că sistemul de control oficial în ce privește produsele animaliere a înregistrat o armonizare cu toți partenerii comerciali pentru că există controle eh, pe care și partenerii noștri le efectuează și Uniunea Europeană în clipa de față negociază și acorduri de liber schimb cu o serie de parteneri. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, domnule Evan, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că putem mulțumi eh, tuturor eh, pentru intervențiile lor și voi da cuvântul din nou vicepreședintei noastre, doamna Clas, pentru continuarea acestor expuneri. Mulțumesc specialiștilor care au vorbit. Cred că există multe elemente care pot să ne stimuleze dezbaterea. După aceea uh, o voi ruga și pe colega din Canada să intervină, pentru că nu este vorba doar de piața internă din Europa, ci și de comerțul mondial pe care îl practicăm și este foarte bine să colaborăm și cu țări din afara Uniunii Europene și va fi foarte important să ne prezentați și activitatea dumneavoastră. Uh, thank you very much. Um, thank you for having me here um, this afternoon. Um, <clears throat> I am... Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, aș vrea să vă spun că am citit cu atenție legislația care este acum uh, în discuție. Am primit uh, prin intermediul OMC propunerile respective. De asemenea, după cum știți, prin din prezentarea pe care v-am trimis-o anterior și noi suntem acum în curs de reformare în sectorului fitosanitar. Avem uh, o lege care se cheamă uh, Alimente sigure pentru canadieni. Cred că um, cele două propuneri sunt foarte asemănătoare, se aliniază, mai ales în abordarea pe bază de risc. Aceasta este o linie comună prin propunerile de legislație pe care le avem și noi um, um, și mai ales uh, se regăsește și în acordul nostru cu vecinii de la Sud, cu Statele Unite. Canada este acum în curs de modernizare a legislației și acest lucru implică cumva o contopire mai multor uh, acte normative, o simplificare a acestora pentru ca industria să poată să funcționeze mai simplu și în același uh, sens se, în acest timp se propun și uh, sancțiuni mai mari pentru cazuri de fraudă și, de asemenea, la nivel de finanțare, uh, Putem spune că sistemul de finanțare al Agenției pentru Inspecție uh, Sanitare nu a fost modificat uh, din 97 când s-a creat aceasta și pot să spun că deja este cumva decalat, nu este deloc în pas cu realitatea. Dar parte de finanțare, uh, ceea ce privește propunerile, acestea vor veni doar în primăvara anului 2014, deci nu vă pot acum da detalii referitor la această parte. Eu vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Există pe site o prezentare făcută de Colin Barnes unde uh, aceasta intră mai mult în detalii cu privire la sistemul nostru, dar în mare aș vrea să vă spun că aceste două acte normative sunt foarte uh, mult aliniate în multe aspecte. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Lulai Anghi, pentru această primă introducere. Cred că prezentarea, prezentarea respectivă a fost prezentată și de către, către secretariat și o să poată toată lumea să o citească. La noi, de obicei, raportorii din umbră sunt primii care vorbesc în cadrul acestei discuții. Vreau să-l întreb pe domnul Schnellhardt, co-raportor din partea uh, PPE, să ne spună dacă dorește să mai completeze ceva. Da. O să vorbesc foarte pe scurt pentru că va trebui să începem uh, foarte intens acum partea a doua uh, discuției noastre. Eu aș dori să spun că, după părerea mea, propunerea aceasta poate să fie salutată în mare. La început am fost destul de speriat că s-a propus o astfel de legislație amplă când noi uh, nu ne bazam decât pe o mică corectură a regulamentului anterior. Însă cred că are sens să um, rezumăm toate domeniile de control sub un, o singură umbrelă și să încercăm să facem un sistem mai eficient. Ar trebui însă să avem grijă să nu facem prea multe reguli suplimentare uh, pe care va trebui să le modificăm din cauza modificărilor de bază. Eu cred că acest document de care vorbim acum, pe care ne construim uh, următoarea procedură, trebuie să rămână totuși bazat pe domeniile de aplicare dinainte. Adică, de fapt, ceea ce făceam înainte trebuie doar să se transforme în noi acte legislative și considerăm totuși că actele delegate sunt uh, demne de a fi verificate, în primul rând, în măsura în care acestea ne vor permite uh, o exprimare clară, le vom accepta. Dacă se vede o direcție foarte clară, este foarte bine, dar cred că este o activitate foarte dificilă. Consider însă că există o problemă destul de mare și cu finanțarea. S-au spus foarte multe lucruri în legătură cu finanțarea, s-au făcut propuneri diverse. Cred că este o problemă foarte reală. Eu vin din Germania și eu am discutat cu landul din care vin eu cu autoritățile de control despre cum se fac controlele uh, acolo și există foarte multe uh, întreprinderi care, de exemplu, nu sunt controlate, dar întrebarea este cum se finanțează aceste, uh, acest sistem. Deci sistemul federal din Germa- nefederal din Germania, care se aplică la acest nivel, nu se poate transfera pe toate statele membre. Nu se poate ca, de exemplu, o problemă atât de dificilă, care este problema finanțării, să nu își găsească o soluție. Cred că această finanțare va rămâne în continuare nucleul raportului. Ni s-a spus de fiecare dată anul acesta și anul trecut că s-au făcut foarte multe proceduri uh, juridice, foarte multe sentințe au fost uh, Uh, date, dar uh, momentan nu s-a găsit o soluție perfectă. Nu este absolut clar că trebuie să se îmbunătățească uh, procedura de acum. Mi se pare că procedura actuală nu este neapărat cea mai de dorit. Văd că doamna vicepreședinte se uită la mine pentru că am folosit prea multe minute. Oricum e foarte puțin timp la dispoziție. Știu că nu este important acum ce spun raportorii din umbră, ci important e ce vor spune cei care trebuie să preia această schemă, deci cei care vor implementa sistemul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta lui Horst Schnellhardt. L-am lăsat pe domnul Pirilo la sfârșitul discuției. Dacă sunteți de acord, domnule Pirilo, aș vrea să dau cuvântul mai întâi raportorului din umbră din partea verzilor, domnului Bart Stas, și după aceea lui Julie Gerling și după aceea poate mai dăm cuvântul și doamnei McEvan. Domnul Stas, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am două întrebări. În primul rând, aș vrea să adresez o întrebare reprezentantului Oficiului Veterinar și Alimentar, domnul Scanner. În prezentarea dumneavoastră, domnule Scanner, ați vorbit despre măsurile de economii din statele membre care au consecințe considerabile asupra siguranței alimentare din statele membre. Aceasta înseamnă că controlele nu mai pot fi finanțate ca până acum, dar probabil că una din consecințe este și asupra uh, oficiului uh, veterinar pe care îl conduceți dumneavoastră. Aș vrea să știu care sunt consecințele concrete pe care le vor avea aceste economii asupra oficiului dumneavoastră și din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere personal. În ceea ce privește ce a spus domnul Schnellhardt, finanțarea controalelor. Procedura care se va alege va fi în centrul discuțiilor noastre atunci când va trebui să reformulăm legislația. Întrebarea pe care vreau să o adresez eu domnului Pudule este următoarea. Eu plec de la premiza că cel mai important element pentru un sistem de control este cheia Uh, care reprezintă de fapt intervenția statului. Există actori care acționează sub uh, protecția statului, care au uh, un ajutor din partea statului pentru ca să se asigure că rezultatul controlelor este unul fiabil. S-ar putea să existe și alte abordări, ne-am putea organiza și altfel, dar de fapt finalizarea întregului proces și legitimitatea, precum și controlul ultim, trebuie să vină din partea statului dacă e să ne uităm la contribuțiile din sectorul uh, respectiv, deci așa numitele taxe pentru control. Cum putem să garantăm că se păstrează în continuare independența controlorilor uh, statali în acest context? Dacă finanțarea controlelor se face de către întreprindere, atunci aceasta nu ar trebui să aibă consecințe negative asupra rolului central pe care îl joacă statul și, de fapt, asupra ultimului cuvânt pe care acesta l-are de jucat. Nu trebuie să există nicio influență, nu trebuie să există niciun considerent financiar care să fie introdus în justificare, să se spună că unele sectoare trebuie să fie controlate mai puțin sau mai mult. Deci cum puteți dumneavoastră garanta independența acestor controle? Mulțumesc, doamna președinte. Spune Julie Gurnin, are cuvântul acum dacă doriți. Vă rog. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Este vorba de... Um, că nu pot să menționez foarte multe acum, dar uh, totuși câteva. Pentru domnul Pudle, pun sub uh, semnul uh, întrebării temeiul acestui act normativ. Trebuie să specificăm clar de ce e nevoie de un uh, act normativ, ce aduce în plus. Dacă reunim totul sub o singură umbrelă, bun, înțeleg de ce ar fi nevoie de acest lucru, înțeleg de ce unii ar vrea să facă acest lucru, dar acest lucru nu este un scop în sine. Trebuie să demonstrăm că lucrurile se vor face astfel mai bine, fie că uh, se vor face mai ieftin, mai eficient, uh, mai eficace, dar care este până la urmă obiectivul care, obiectivul care stă la baza acestei propuneri. Acum, dacă mă uit uh, la articole, um, fiecare în parte, la transportul animalelor, de exemplu, în Parlament um, am discutat foarte mult în ceea ce privește transportul animalelor. Este un subiect foarte important, uh, este ceva care um, este foarte drag multor cetățeni, se pare important. Și atunci eu am preocupări că nu există suficiente detalii în articolele acestui regulament și că va trebui să parcurgem uh, documentul fără să ne axăm pe chestiuni um, concrete și asta ne decât un exemplu din foarte multele existente. Dacă putem să acordăm uh, timpul necesar fiecărui, uh, fiecarei propunere astfel încât să ne asigurăm că nu trecem așa peste și că nu dăm acordul peste pentru ceva uh, pe care nu l-am înțeles în detaliu. A, acest lucru pe de-o parte. Încă un lucru mai care a fost menționat și de alți colegi, E vorba de finanțare. Bun, dacă micro nu plătesc, atunci cine plătește? Dar mai este vorba aici și de o chestiune de subsidiaritate se solicită un cadru obligatoriu pentru statele membre și acest lucru um, duce la o chestiune de subsidiaritate. Mai sunt o, o serie de probleme juridice pe care va trebui să rezolvăm, apoi în ceea ce privește sancțiunile corespunzătoare, și aici apar probleme de subsidiaritate, dacă aceste sancțiuni sunt de ordin infracțional, sunt penale, atunci cum vom putea să venim cu un document care să acopere toate statele membre? Uh, și cred că în unele situații sancțiunile ar trebui să fie de ordin penal, să fie mai restrictive și mă întreb de ce nu s-a plecat mai mult comisia asupra acestora, pentru că mi se pare foarte important și uh, um, ar trebui poate, și dacă nu se, se fac astfel de uh, specificări, nu înțeleg de ce uh, se iau astfel de legislație. Mulțumim. Acum Linda Mecheven, după care Sofie Oconi. Mulțumesc. N-am avut încă timp să parcurg toată legislația, dar aș vrea să întreb pe domnul Purle câteva lucruri. Am avut două scandaluri majore în domeniul alimentar în ultima vreme. Unul în Germania, în care oamenii au uh, murit după ce au uh, mâncat salată și uh, cel de-al doilea este scandalul cu carne de cal, despre care am tot auzit în ultima vreme. Și vreau să întreb ce conține această... Da, e adevărat, în al doilea caz era vorba de fraudă și uh, prin controle trebuie să se identifice fraudele și să fie eliminate din sistem cât se poate de repede. Și atunci, uh, prima problemă din Germania n-a fost uh, rezolvată niciun fel pentru că Înainte ne-a povestit și colegul francez că a fost vorba de diferențe între controlele pentru produse vegetale și produsele animale. Acest lucru, iară că a apărut și în cadrul FDA din Statele Unite, care se confruntă cu mai multe probleme legate de produsele vegetale decât uh, cu cele animale. Și atunci, de ce nu avem listă pozitivă pentru produsele vegetale în Europa, dacă în alte țări există? Încă o întrebare. Spunea domnul uh, câteva lucruri și aș vrea să-i cer, să cer mai multe informații despre probleme legate de calitate, pentru că spunea că siguranța alimentară este acum problema esențială și că nu, e, nu mai e vorba la fel de mult despre calitate și despre încă un lucru pe care l-a menționat dumnealui. Da, și discutam chiar săptămâna trecută uh, uh, despre un raport care se refera la controlele asupra porcinelor. Și, într-adevăr, nu se vorbește suficient despre calitate. Uh, nu apar probleme sanitare dacă um, mănânci, uh, nu știu, cale în loc de vită, dar apar probleme legate de calitate. Înainte, calitatea era mai sus în ierarhie și siguranța alimentară um, un pic mai jos. Acum lucrurile s-au schimbat. Și acum aș vrea să-l întreb pe domnul Harmon despre rolul uh, Uh, veterinarilor acreditați, mai ales în uh, cadrul uh, um, lanțului de igienă. Am vorbit foarte mult despre dereglementare și așa mai departe. Credeți că prin această nouă propunere um, veterinarii um, acreditați, care să fie independenți, își păstrează rolul în sistemul de igienă în ansamblu? Am mai vorbit uh, cu specialiști din domeniu și, într-adevăr, noi uh, vorbim despre aceste uh, regimuri de autocontrol, dar, de fapt, distribuitorii de alimente nu au încredere în aceste uh, controle făcute de operatorii ca atare. La urmă, distribuitorii sunt cei care controlează încă o dată și încă o dată produsele respective, dar păstrează informațiile respective secrete și își fixează singuri niște standarde. Bun, am auzit și despre tot felul de scandale cu bananele, că avem standarde pentru asta și standarde pentru asta și săracii uh, agricultori până la urmă uh, își doresc să nu există niciun fel de standard uh, european pentru banane. Nu știu dacă Comisia vrea să comenteze ceva în acest sens. Dar, de fapt, aici ne referim la situații în care Um, există controle, dar doar în um, abatoarele mari uh, și mai puține în abatoarele mici, în uh, fabricile de prelucrare mai mici. Apoi, referitor la scandalul cu carne de cal. De fapt, aici au fost uh, probleme legate de inspecțiile în uh, fabricile unde se taie caia respect, carnea respectivă, în abatoare, unde se uh, scoate carnea, de, se, se decupează. Există o diferență între abatoare și acestea, dar cred că publicul până la urmă nu înțelege, uh, nu va înțelege ce încercăm să rezolvăm aici. Mulțumesc. Sofie Oconi. Uh, tout d'abord, voudrais... Mulțumesc, Crista. Aș dori să salut în primul rând inițiativa colegilor mei Schnellhap și Clas pentru că au organizat această conferință care este foarte importantă pentru că ne permite să ne punem întrebările corecte. Mulțumesc și felicitări pentru această inițiativă. În primul rând, aș dori să încep printr-un aspect care se leagă de control. Suntem conștienți cu toții că problematica cu care ne confruntăm astăzi se leagă întotdeauna de control. Există legislații la toate nivelurile, însă lipsește exact problema care reglementează originea cărnii și transformarea cărnii. Problema pe care o avem acum se leagă de controle. Și vreau să ne punem următoarele întrebări. În primul rând, dacă controlele au același nivel de exigență în toate statele membre ale Uniunii Europene. Spun acest lucru într-un mod uh, cât se poate de clar, pentru că dacă ne uităm uh, la problema protezelor mamare și uh, a societății care a escrocat sute de mii de femei cu proteze mamare, a reușit să facă acest lucru pentru că nu a obținut punerea pe piață în Franța și s-a dus să negocieze cu un laborator de control extern care nu mai știu din ce stat membru al Uniunii Europene provenea și care i-a dat acordul de punere pe piață a acestor proteze de implant. Deci întrebarea este dacă controlele sunt aceleași în toate statele membre și dacă există același nivel de exigență în statele membre și dacă nu cumva ar fi mai bine să ajungem la un control armonizat în toate statele membre. A doua problemă la care trebuie să ne gândim este uh, legate de, de produsele agroalimentare care vin din exteriorul uh, Uniunii Europene. Care este nivelul de control al acestora? Eu am aici o listă cu zeci de pagini de scandaluri alimentare și boli, uh, testări în Uniunea Europeană, care sunt legate de boli și epidemii de acest gen. Și mă întreb dacă controlul uh, în uh, afara statelor membre este același, de exemplu, pentru intrarea acestor produse în uh, Uniunea Europeană. În al doilea, treilea rând, sancțiunile, pentru că controlul este una, dar sancțiunile sunt altă problemă. Nu o să putem niciodată să împiedicăm unii excroci să facă bani prin fraudă în domeniul agroalimentar. Pentru aceasta e nevoie să sancționăm ceea ce se întâmplă. Scandalul legat de carnea tocată, în care era amestecată carne de cal uh, și vândută ca și carne de vacă, ne-a arătat că cei care au fost la originea acestui scandal alimentar vor fi mai puțin pedepsiți decât uh, o femeie de menaj care, de exemplu, fură de mai multe ori din magazinele, din supermarketuri pentru a-și uh, hrăni familia. Deci trebuie să ne punem cu adevărat întrebări cu privire la sancțiunile, că dacă sunt armonizate în statele membre și dacă e destul de proporțională această, dacă e proporțională sancțiunea, proporționată cu uh, frauda uh, comisă de acești excroci care uh, nu se lasă de astfel de fapte. O altă întrebare importantă, în ceea ce privește scandalul um, germenilor de grâu și uh, boala eșerișa coli, care a făcut mai multe zeci de morți, de victime, ar trebui să învățăm că epidemia care a venit din germenii de grâu, care ieșeau dintr-o fermă din Germania, a fost s-ar fi putut uh, evita. Am făcut întâi o anchetă în, uh, pe marginea unor uh, firme care produceau uh, castraveți în Spania și am pus în dificultate pe acești uh, reprezentanți operatori în, uh, din Spania, nepunându-ne întrebarea dacă nu s-ar putea evita o astfel de comunicare greșită, eronată, pentru că uh, nu a fost corect să-i acuzăm și s-a creat uh, cu adevărat o dificultate pentru acești uh, întreprinzători spanioli. Și o ultimă chestiune la care ar trebui să putem să găsim un răspuns uh, și mă grăbesc, vă spun, în mod obiectiv. Vreau să mi se răspundă din punct de vedere obiectiv. În România se știa că sute de cai erau tăiați din cauza evoluției societății respective în favoarea uh, Uh, cailor uh, tratați cu uh, a în favoarea tractoarelor. Dar uh, se știa așadar că nu mai este nevoie de aceste animale și că deci sunt uh, abătute, sunt tăiate, sunt tăiate, îmi cer scuze, pentru ca să fie mm, folos, pentru că nu mai servesc la agricultură. Știam oare că această carne de cal era pe piață și de fapt am închis ochii în fața acestui adevăr? Mulțumesc! Mulțumesc într-adevăr când inima este plină de întrebări, înțeleg emoțiile cu care puneți aceste probleme. Știu că foarte mulți consumatori întreabă întreabă uh, ce se întâmplă cu controlele în, din celelalte state membre și oare n-ar trebui să invităm pe unii din alte state membre să, vadă, să ne răspundă despre felul cum se fac uh, aceste controle. Vreau să-i dau cuvântul domnului Grillo și după aceea intrăm în a doua rundă de intervenții. Da, mulțumesc. Vreau să pun o întrebare față de Uh, doamnei din Canada, reprezentantei canadiene. Dacă Vreau să știu dacă în legislația noastră este prevăzută vreo sancțiune pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și o altă întrebare care se referă la fraudele alimentare. Vreau să știu dacă s-au întâmplat fraude alimentare la dumneavoastră, așa cum au fost cu cele care au fost sancționate la noi și dacă au fost sancționate, cum s-a întâmplat. Mulțumesc, o întrebare foarte concretă, spune președintele. Fiecare știe ce întrebări s-au pus, cred, așa că aș vrea să începem încă o dată cu domnul Podiule, care să ne răspundă foarte pe scurt și rapid la întrebările concrete care i s-au pus. Vă rog. Da, cred că este o sarcină imposibilă să răspund atât de pe scurt la aceste întrebări numeroase, pentru că fiecare dintre întrebări, de fapt, merită un sfert de oră de răspuns. O să încerc însă să fiu foarte rapid și să încerc să le clasez în ordinea importanței. În primul rând, în ceea ce privește sancțiunile, Comisia nu are posibilitatea juridică să clasifice sancțiuni, să spună că are nevoie de 20.000 de euro amendă sau atâtea zile de închisoare pentru această fraudă. Este în sarcina statelor membre să decidă sancțiunile, însă în proiectul de legislație am uh, emis dorința, într-un articol precis, ca sancțiunile financiare să fie proporționale cu uh, câștigul pe care l-a obținut respectivul din fraudă. Apoi fiecare judecător va trebui să decidă în funcție de circumstanțele atenuante și cazul în parte. Există, deci, pe de o parte o direcție clară, însă există și o flexibilitate destul de mare. În ceea ce privește finanțarea de către micro-întreprinderi și uh, exonerarea acestora, este o decizie foarte politică. Comisia a luat această decizie, care este una foarte politică, în cadrul crizei financiare, pentru ca să nu penalizeze micro-întreprinderile care de obicei se plângeau foarte mult de problemele administrative, de sarcine administrative și lentoarea procedurilor, documentele care trebuie completate și așa mai departe. Și cere de aceea să existe mai multă flexibilitate pentru ca să poată lucra cu mai multă flexibilitate decât întreprinderile mari. E vorba de o decizie cât se poate de politică. Și știm foarte bine că 80-90% din clienții organismelor de controle oficiale sunt uh, în micro-întreprinderi. Deci, decizia ar trebui să fie cât se poate de politică și ea. Se poate să se facă o excepție pentru micro-întreprinderi sau se poate introduce în sistem această uh, excepție sau va fi apoi uh, decizia Consiliului care va trebui să fie luată ulterior. În ceea ce privește independența inspectorilor, da, noi ne-am dorit ca prin aceste taxe să garantăm independența inspectorilor printr-o mai bună formare profesională a acestora și printr-un număr suficient de inspectori. Pentru noi este inacceptabil ca anumite întreprinderi să fie inspectate odată la 5 ani sau la 10 ani. Nu, aceasta este o evaluare cu adevărat bazată pe risc. Trebuie ca întreprinderile să sufere inspecții la, într-o frecvență minimă pe care va trebui să o stabilim și, bineînțeles, că după aceea taxele colectate nu vor intra ca salariu la inspectorul care face această inspecție, ci se prevede ca aceste taxe să intre într-un uh, o oală comună, ca să spunem așa, și aceasta să fie apoi stipulată de către legislația statelor membre pentru a vedea cum se folosesc aceste fonduri pentru că, de obicei, acestea trebuie să intre în bugetul general și Ministerul Finanțelor din statul membru respectiv trebuie să realoce apoi uh, toate aceste fonduri, fie pentru construcția de infrastructuri, de școli, de aeroporte, porturi și așa mai departe. În legea actuală, uh, serviciul de control uh, percepe respectivele taxe și le consideră ca încasări în ceea ce privește domeniul taxelor parafiscal și a taxelor colectate, acesta este un domeniu foarte sensibil în care com Comisia nu poate să dea instrucțiuni statelor membre, dar există bune practici în statele membre, în unele dintre ele, în care aceste încasări vin direct în beneficiul Serviciului Global de Inspecție, pe care apoi le folosește pentru laboratoare mai bune formări, mai bune recrutarea unor personal, unui personal calificat ceea ce garantează independența inspectorilor în același timp. În legătură cu materialele vegetale, colegul nostru francez a pledat pentru un sistem închis. Se autorizează o țară terță să exporte material vegetal, în timp ce acum orice țară terță poate să exporte materiale vegetale în Uniunea Europeană dacă respectă regulile respective. Aceasta este o decizie mai mult istorică, aș spune, pentru că în domeniul animal și veterinar există deja de mult un sistem închis, pe circuit închis, din uh, momentul în care Organizația Internațională a Epizotiilor a uh, trasat această cale, Însă, în ceea ce privește domeniul vegetal, există câteva sisteme închise în anumite state membre, dar nu la nivel european. E vorba din nou de o decizie politică, să știm dacă vrem să avem un sistem închis, așa cum se întâmplă pentru produsele de origine animală, ceea ce aduce cu sine anumite garanții, dar care nu exclude faptul că vom putea să introducem și organisme dăunătoare, insecte, virus pe teritoriul Uniunii Europene. Din păcate, pentru materialul vegetal, incubația la boli este mult mai mare și diagnosticul mult mai dificil. Și, din păcate, se constată de obicei o nouă boală pe teritoriul Uniunii Europene doar la câteva luni sau un an chiar sau doi ani um, după eh, explodarea epidemiei respective. Apoi, între, altă întrebare a fost dacă trebuie privilegiată securitatea sau calitatea. Și doamna Oconi a vorbit de problema protezelor uh, de implant uh, mamar uh, care au fost fraudate de către o întreprindere franceză. Da, acest sistem există în domeniul alimentar, mai ales pentru apelările la de origine controlată, dar uh, nu și pentru organismele care fac controlul primar, adică controlul oficial, uh, cele care sunt aprobate de către autoritățile naționale. Dar în domeniul securității alimentare sau în domeniul calității strict, adică etichetarea, suspectările și așa mai departe, autoritățile naționale se ocupă de aceste domenii. Ne dorim ca autoritățile naționale oficiale să continue acest control însă să aibă posibilitatea, dacă doresc, să delege unor organisme acreditate această sarcină. Însă organismul, de exemplu, trebuie să fie uh, și el acreditat. Se pare că un organism, un, o organizație germană destul de laxistă uh, acreditase pratezele respective franceze. Oricum o fi, activitatea, activitatea colegilor de la oficiul veterinar este, de fapt, uh, cea de a, oblig, de a vedea dacă toată lumea aplică aceleași reguli, pentru că asta nu există controle mai uh, stricte decât în alt stat membru, în unul dintre statele membre. Aș putea să vorbesc și ore întregi despre acest lucru, dar cred că și Michael, colegul meu, vrea să mai adauge ceva. Mulțumesc! Mulțumesc. Într-adevăr, se pare că Comisia trebuie și poate să răspundă la toate întrebările. Aș vrea să rog acum însă oamenii să răspundă la uh, întrebările precise care le-au fost puse și vă rog, domnule Scanner, la fel, să aplică și dumneavoastră această rugăminte. Uh, Mulțumesc. Mă voi referi strict la întrebările care mi-au fost adresate. Domnul Stas m-a întrebat în legătură cu consecințele tăierii de fonduri în comisie în ce privește aceste controle. Eu știu foarte bine că Parlamentul a susținut, de fapt, activitatea oficiului uh, alimentar și veterinar. Eu uh, voi avea o discuție cu directorul general în ce, în ce privește riscurile uh, legate de uh, resursele insuficiente, ținând seama de nivelul actual uh, al finanțării. Dar directorul general m-a asigurat că vom putea să desfășurăm activitatea cu resursele existente. Noi am făcut economii am redus frecvența inspecțiilor în domeniul pescuitului, de pildă, în zona Pacificului, dar uh, și în uh, vis-a-vis -vis de exportatori uh, de mici dimensiuni, pentru că s-a considerat că nu vor mai fi de primă prioritate pe viitor. Iar în ce privește propunerile legate de controlele INE, oficiale, există și o propunere interesantă din partea Parlamentului. Dacă se va adopta acea propunere pe viitor, veți avea ocazia să identificați mai uh, clar care este activitatea noastră și care sunt concluziile, consecințele acestei activități. Știu că dumneavoastră veți avea posibilitatea de a exercita un control mult mai ferm pe viitor. Doamna McEvan? S-a referit la câteva aspecte de calitate. În prezentarea mea m-am referit pe scurt la uh, câteva aspecte. Sigur că uh, întreaga activitate de control uh, poate că trebuie să fie altfel spațiată și această problemă, pe de altă parte, constituie riscuri pentru sănătate. Dacă ținem seama de uh, aspectele strict legate de siguranță, um, ele trebuie să aibă prioritate. Trebuie în domeniul produselor organice, uh, trasabilitatea geografică să fie uh, una aflată în atenția noastră de asemenea, în ce privește domeniul fraudelor, Sigur că uh, trebuie să existe pregătire, uh, inclusiv în acest domeniu, pentru că de obicei ne axăm foarte strict pe problemele de siguranță, mai puțin pe problemele legate de uh, fraude în acest domeniu. Cred că trebuie să ne adaptăm activitatea serviciilor noastre și vis-a-vis -vis de aceste uh, aspecte. Mulțumesc! Domnule Hartmann, doamna McEwen vrea să știe cum funcționează sistemul german cu veterinarii. Eu aș vrea să știu dacă există și schimburi de experiență cu alte țări. Da, stimată doamna președinte, spune domnul Hartmann, eu sunt foarte mulțumit de sistemul care funcționează în Germania. Sigur că poate am avem unele probleme de lipsă de personal, dar avem și schimb de experiență cu alte state prin sistemul Better Training. Întrebarea era și dacă va exista o dereglementare în uh, act activitatea noastră, dar vreau să spun că deocamdată nu există reglementări în acest domeniu. De, în articolul 15, însă, formularea din punctul nostru de vedere este uh, cam imprecisă și s-ar putea ca prin actele delegate să uh, nu mai fie prevăzută obligativitatea controalelor. Săptămâna trecută uh, m-a surprins faptul că se operează modificări la uh, regulamentul 882, inclusiv în ce privește aspectele de igienă, dar Agenția pentru Siguranță Alimentară a insistat asupra a trei aspecte. Sigur că uh, putem să Eh, facem economii în ce privește anumite eh, verificări. Verificările se pot face în întreprinderile în care sunt produse eh, alimentele. Pe de altă parte, pot să aibă loc examinări strict vizuale, dar Uh, poate că reglementări ulterioare ar trebui să uh, precizeze modul în care trebuie să se opereze pe viitor cu întregul pachet referitor la igienă, pentru că nu ne putem axa numai pe necesitatea de economii, trebuie să ne gândim în continuare la aspectele de sănătate. Președinta, mulțumesc. Domnul Borelo, mie nu mi s-au pus întrebări specifice, dar aș vrea să revin asupra aspectului finanțării finanțării micro-întreprinderilor. Noi, în Italia, am exonerat toate, toată domeniul de retail și micro de aceste taxe, însă riscul adevărat este ca non-conformitățile să apară exact la acest nivel cred că care este cam 23 uh, de procente. Deci cred că este necesar uh, ca chiar și cei care acum nu plătesc aceste taxe, dar care totuși contribuie la creșterea riscului sanitar, să, fie contribu- con- să contribuie într-un fel totuși financiar și ei la aceste controle. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai doriți să, com- să completați ceva, domnule Barnes? Yes, again, there was no question. Da. Nu, mi-a fost adresat în mod special uh, o întrebare mie, dar eu cred că trebuie să insistăm asupra ideii că indiferent uh, cum vom formula propunerile noastre, ă, trebuie să ne gândim și la mări și în ce privește ă, fraudele în lanțul alimentar, trebuie să încercăm să le împiedicăm, dar dacă există un sistem, atunci trebuie pe de altă parte să vedem care sunt prevederile legate de siguranța alimentară și să existe un schimb de informații rapid între statele membre. Nu trebuie neapărat să inventăm ceva nou ce uh, nu este strict necesar, ci să încercăm pe viitor să folosim ceea ce avem și să avem schimbul de informații. Mulțumesc o întrebare din partea raportorului pentru doamna Angezi. Mulțumesc. Prima întrebare era legată dacă există o exceptare a micro-întreprinderilor în noua legislație canadiană. Răspunsul este da, există o asemenea uh, scutire de taxă, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la uh, importanța micro-întreprinderilor, pentru că procentajul lor în lanțul alimentar european este mult mai mare decât la noi. Deci trebuie să găsim o uh, definiție uh, corectă în uh, reglementările noastre. Va trebui să verific și ceea ce prevede la noi uh, regulamentul și prin intermediul secretariatului vă voi, vă voi informa în legătură cu ceea ce înțelegem noi prin micro-întreprindere. Iar în ce privește cea de-a doua întrebare, cum uh, vom putea sancționa frauda în acest domeniu? în uh, ce privește siguranța alimentară. Eu cred că noi dorim, în primul rând, o activitate preventivă în acest domeniu și o luăm uh, foarte în serios. Există sancțiuni care uh, se cifrează la milioane de dolari, chiar 250 de mii până la 500 de mii Acestea sunt cifrele care se eh, găsesc în legislația noastră în ce privește amenziile uh, prevăzute, dar amănunte vă voi oferi prin intermediul secretariatului. Mulțumesc, cred că raportorul eh, va dori să pună întrebări concrete în legătură cu acest domeniu. Mulțumesc tuturor celor care uh, au participat la această primă rundă de schimburi de opinie Și acum trecem din, la cea de-a doua rundă. Este vorba despre impactul propunerii asupra operatorilor din uh, domeniu și voi da cuvântul raportorului Pirillo. Grație, președinte Clas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Clas. După cum am auzit înainte, mai ales din prezentarea făcută de către directorul Podele din partea DG Sanco. Propunerea de regulament care a fost prezentată de către Comisia Europeană introduce câteva elemente noi care au un impact evident asupra mai multor operatori din acest sector. O noutate a acestei propuneri se referă în primul rând la partea sa generală, adică la extinderea controlelor oficiale și obligatorii la toate sectoarele din lanțul agroalimentar și la armonizarea regulilor, regulilor de funcționare. Comisia de Europeană a decis să-și bazeze hotărârea asupra controlelor pe o abordare care se bazează pe risc. Alte modificări față de regulamentul 882-2004 se referă la finanțarea controlelor și la publicarea rezultatelor inspecțiilor făcute. De aceea aș da cuvântul în primul rând domnului Davide Calderone, care este directorul uh, Centrului de Legătură al Industriilor Transformatoare de Cărnii din Uniunea Europeană, așa numită CLITRAVI, care uh, se uh, va putea pre Uh, pronunța pe această temă. Mulțumesc, bună seara tuturor și mulțumesc foarte mult pentru uh, ocazia pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul în acest uh, domeniu. După cum a spus și președintele înainte, sectorul cărnii este unul care se adaptează la aceste legislații. De fapt, de ani de zile se fac controle veterinare și există un regim de tarifare destul de clar. Deja regulamentul 882 prevedea aceste chestiuni. Acest nou regulament nu face decât să repete aceste uh, aspecte. Dacă extindem la acest, alte sectoare, am auzit uh, mărturii foarte interesante cum ar fi, de exemplu, ceea ce se face în afara Europei, unde se pune accentul pe alte sectoare și contează foarte mult acest lucru. Lumea, însă, sectorul cărnii este unul care a fost supus controlelor încă de mult. Îmi amintesc, de exemplu, că uh, exista uh, prezența uh, veterinarului obligatorie la abatoare, când se taie animalele. Deci au, nu există probleme să ne supunem unor astfel de controle. Însă ceea ce pentru noi este un aspect aspect foarte important în această nouă legislație, pe care a subliniat și uh, domnul director Borello, mult corect, este cel legat de concurență. Pentru că ne aflăm pe o piață unică, există un liber schimb al, al mărfurilor în Uniunea Europeană și noi am vrea ca toate statele membre să aibă aceeași abordare din motive evidente de concurență în ceea ce privește aplicarea controlelor și numărul controlelor, dar și uh, în ceea ce privește tarifarea, deci uh, plătirea acestor controle. Ar fi foarte bună o abordare bazată pe risc, uh, așa cum o să vă arăt și în prezentarea mea scurtă, dar ne-ar place ca aceste criterii a, care să se bazeze pe ratingul firmelor, să fie foarte clar stabilite înainte pentru ca să nu poată statul membru apoi să decidă care este riscul unei întreprinderi și deci să aplice criterii separate pentru diferite întreprinderi, aplicând până la urmă de fapt aceste tarife în mod diferit. Tarifele, în mod general, au și ele un cuvânt de spus. Este clar că în sectorul nostru suntem obișnuiți să plătim aceste taxe direct, dar nu înseamnă că considerăm că siguranța alimentară trebuie să continue pe această cale. Nu înseamnă, înseamnă doar că suntem un bun de sănătate publică și deci operatorul din sectorul alimentar este deci o firmă care produce alimente, este cel care este responsabil de sănătatea publică în mare parte. Trebuie deci să știm că plata pentru aceste controle trebuie să se facă și printr-o printr, abordare generală. Nu este normal ca noi să fim singurii care plătim aceste controle. Repet că suntem foarte bucuroși să ne supunem acestor controle. De multe ori controlele oficiale sunt o valoare adăugată pentru întreprindere. Mă refer, de exemplu, la exportul către țările terțe, care n-ar fi posibil fără acest control oficial dar oricum e vorba și de încrederea consumatorilor în uh, produsele noastre, care sunt uh, ajutate, este ajutată de această uh, abordare de control. Plata însă trebuie să fie și ea uniformizată și, după părerea mea, ar trebui să existe o impozitare generală prin contribuția firmelor, dar și printr-o impozitare generală. În ceea ce privește acum abordarea bazată pe risc, este evident că pentru noi uh, e foarte importantă această abordare și cu siguranță trebuie să facem o diferență între diferitele uh, firme care se vor supune controlelor. Față de ceea ce se vede în propunerea de regulament, noi am dorit ca unele aspecte să se aducă ca plus valoare suplimentară în ceea ce privește volumul activității, dar și în ceea ce privește non-conformitățile înregistrate, o formă de clasificare clasificare de, de jurisprudență a fiecarei întreprinderi. Ne-ar place de asemenea să se prevadă riscuri emergente, siguranța alimentară, toate aceste aspecte clasice. Un exemplu foarte actual cred că și comisia dumneavoastră a discutat despre acest uh, exemplu, despre noile metode de uh, incizare a cărnii de porc, așa cum s-a făcut uh, prin actul delegat pe care l-a votat Parlamentul de curând. Iată deci un exemplu despre cum evaluarea riscurilor posibile ar putea să au dus la faptul ca Comisia, de exemplu, să aleagă o altă abordare bazată pe expertiza științifică pentru această tipuri de carne. Nu înseamnă că nu putem avea și o abordare mai bună, dar cred că este un aspect foarte bun pe care trebuie să-l menținem și în atunci când discutăm despre aceste controle țintite pe, uh, care se referă la riscul de producție. Un aspect foarte important care ar trebui să fie menționat în regulament se referă la transparență. Noi, în calitate de întreprinderi, nu avem nicio problemă să punem la dispoziție tuturor actele în legătură cu autocontrolul nostru. Știți că legislația europeană prevede deja de câțiva ani o responsabilitate primară a uh, întreprinderii din domeniul alimentar asupra siguranței alimentare și controlele sunt o parte din această responsabilitate, însă responsabilitatea revine după aceea operatorului ca atare. Nimeni nu dorește să se sustragă de la această responsabilitate, chiar dacă este obligatorie de lege, însă e important să se țină cont de anumite principii. Când vorbim de transparență, nu înseamnă că vorbim de tot ceea ce se referă la uh, o întreprindere, ci e vorba de folosirea datelor viitorul într-un mod oportun. Discuția care s-a purtat până acum pe această temă a purtat mai ales pe controlul oficial pentru a descoperi fraudele în sectorul alimentar. Însă, frauda este unul din aspectele foarte clare care pot uh, și trebuie să fie reglementate corect, dar anumite nonconformități care se constată în întreprindere, care uh, fiecare care este inspector știe exact de ce vorbesc, nu sunt neapărat fraude și nu sunt neapărat uh, chestiuni care țin de responsabilitatea firmei. Există anumite situații de îmbunătățire continuă care trebuie să fie făcută, de adaptare la legislația în curs, de procesele de producție care trebuie să fie controlate prin uh, folosirea studiilor științifice disponibile. Toate acestea pot fi îmbunătățite printr-o comparație, de exemplu, iar inspecția făcută de către un inspector uh, Uh, eficient, uh, servește deci aceste întreprinderi pentru a se îmbunătăți. O nonconformitate, așadar, care nu este neapărat primară, ci mai degrabă secundară, trebuie să fie publicată, pentru că uh, regulamentul actual dă posibilitatea de uh, a instanțelor publice să publice în mod extins toate aspectele legate de control. Însă acestea sunt o publicitate negativă uh, Um, care poate să fie foarte importantă pentru întreprinderi care ar putea să aibă consecințe puternice pe aspectele economice. Noi vrem să se prevadă acest lucru pentru că nu cred că e vorba de o chestiune de transparență până la urmă, ci e vorba de o chestiune care uh, ține de aspecte comerciale. După cum spuneam și la început, uh, discuția despre fraude trebuie și ea să fie foarte bine definită, pentru că una este o fraudă și alta este o nonconformitate. În ceea ce privește finanțarea, un alt aspect foarte important, am văzut că propunerea actuală prevede, după cum spuneam și înainte, două tipuri de finanțare directe um, pe anumite criterii. Se vorbește de costurile efective ale serviciului, serviciului de control și, în al doilea caz, se vorbește de taxe care trebuie stabilite indiferent de controlele pe care le la care se supune întreprinderea. În ambele cazuri, noi am vrea ca să se poată prevedea posibilitatea de a avea un număr superior de controle, dar nu acesta este ceea ce ne sperie, ci o frecvență garantată și o plată min, minimă în cazul unor întreprinderi care, de exemplu, se comportă foarte bine. Adică dacă, de exemplu, o întreprindere are un regim de control permanent, se prezintă tot timpul mm, precis, conform uh, normelor, să existe o posibilitate de uh, tarifare, de, deci de impozitare mai mică pentru acest comportament pozitiv. Însă, momentan, nu, este, nu există această posibilitate de uh, taxare în funcție de virtutea întreprinderii. Apoi, în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor, cum spuneam înainte, este important ca controlele și alte controlele care se fac în multele întreprinderi să fie apoi uh, notate în, uh, în documente oficiale. Autocontrolele, de exemplu, care sunt legate și de alte aspecte, sunt foarte importante. Există controle oficiale la nivel veterinar, la nivel comercial, iar întreprinderile, pentru ca să poată vinde pe anumite lanțuri alimentare, trebuie să treacă prin mai multe controle și analize de laborator care sunt foarte specifice. De ce să nu ținem cont de acest lucru și atunci când se fac controle oficiale de siguranță alimentare, care, de fapt, au același obiectiv ca celelalte? Este un obiectiv foarte important. În același fel, cred că ar fi bine ca pentru a diminua costurile de control, controlelor, să cerem uh, un lucru specific pentru sectorul de carne și anume ca anumite activități din sectorul cărnii să poate să se facă așa cum prevede, de exemplu, legislația acum pentru incizarea și tăierea cărnii, personal, tehnic, te uh, care să fie nu neapărat uh, cu diplomă de veterinar, dar care să aibă o o formare foarte calificată și de, de profil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Davide Calderone. Am ascultat prezentarea din sectorul cărnii și vom trece acum la un alt sector uh, la fel de important, și anume cel al uh, semințelor, în care Europa este primul producător mondial. Și se vorbește de necesitatea de investiții pentru a îmbunătăți acest domeniu și în constant și pentru a ameliora siguranța uh, culturilor, deci produsele ortofructifere uh, care uh, vor, uh, sunt foarte importante pentru noi. Vreau să dau cuvântul domnului Massimo Biloni din partea Asociației Europene a Semințelor, care va lua cuvântul pe această temă. Mulțumesc! Astăzi aș dori să mulțumesc în primul rând din partea sectorului semințelor tuturor care m-au invitat aici pentru ca să vorbesc și despre contribuția pe care o pot avea semințele la siguranța alimentară și despre felul în care controlele um, oficiale vor avea un impact pe sectorul nostru. Eu vorbesc în numele European Seeds Association, dar voi încerca să vă aduc și exemple concrete și voi vorbi, sper, și de situația specifică din uh, a întreprinderii noastre italiene, care face parte din IMM-uri și deci putem vorbi despre felul în care controlele oficiale se fac într-un caz specific. În prezentarea mea am încercat să vă dau o, o idee la început despre sectorul semințelor din Europa, cu privire la un număr foarte ridicat de întreprinderi, 7.000 de întreprinderi, din care 70% fac parte din micro-întreprinderi. Sunt micro-întreprinderi care au o valoare de piață de 7 miliarde de euro de cifră de afaceri și cu un număr de lucrători de 50.000 de persoane, din care o pătrime sunt activi în domeniul cercetării și dezvoltării. Întreprinderile au reinvestesc cam 20% din cifra de afaceri în cercetare, ceea ce este un lucru foarte important, care a dus la faptul ca Europa să fie lider pentru producția și exportul de semințe. Suntem pe locul întâi în ceea ce privește semințele. În uh, ceea ce privește semințele, este vorba de un produs cu valoare adăugată. Vreau doar să vă amintesc că dintr-un kil de semințe se produc cam 500 de uh, kilograme de uh, porumb, dar și dintr-un kil de se poate grăși aceeași proporție de se ajunge chiar la 100 de milioane de kilograme culese. În lanțul de producție valoarea adăugată este foarte mare, ceea ce înseamnă că se poate și crește și mai mult valoarea adăugată a producției dacă nu este, dacă este bine gestionată, dar trebuie și combătută dezbătute problemele precum epidemiile, paraziții și dăunătoarele. Pentru ca să vă dau câteva exemple clare a societății pe care o gestionez eu. Eu gestionez o societate care produce și cultivă semințe de orez la Vercelli, în nordul Italiei, și care are 13 agricultori care au cam 1500 de hectare între Piemonte și Sardinia, două regiuni italiene, și care are un centru de cercetare în care se investește pentru dezvoltarea noilor varietăți, are trei uh, instalații de selectare și de, uh, de, are o, și o activitate de producție a semințelor în toată Europa și se ocupă, deci, nu numai de multiplicarea semințelor ca atare, ci și de comercializarea, punerea în saci în tot bazinul mediteranean a acestor produse. Pentru ca să vă dau câteva cifre, avem 9 milioane de euro cifră de afaceri, deci suntem um, peste micro-întreprinderi și în ceea ce privește numărul de angajați, suntem la 12 angajați, deci uh, lege, foarte uh, ușor deasupra întreprinderilor uh, micro, micro-întreprinderilor, dar totuși foarte aproape de acestea. După uh, viziunea noastră în ceea ce privește IMM în domeniul semințelor, este să favorizăm producția de calitate și să acompaniem aceasta cu orice producție, um, de exemplu, de calitate, cum ar fi producția de risotto, de paelia în Spania, în Italia și toate celelalte producții legate de aceste semințe. Deci, uh, o diversificare a soiurilor, dar și o folosire a soiurilor identificate deja. În ceea ce privește istoria controalelor, în domeniul semințelor am avut mai multe jaloane importante de control. A fost supus acest sector deja la controle europene și și regulamente europene deja de 40 de ani. Controlele acestea au încercat tot timpul să-și atingă obiectivul de a avea produse de calitate pe piețele europene, produse sănătoase și care se poate fi identificabile ușor în cazul semințelor. Atunci când vorbim despre controle, ce vrem să spunem cu aceasta? În domeniul semințelor se pleacă de la un control uh, care se face la fața locului, de obicei când agricultorul cultivă soiul respectiv, se face controlul pentru a verifica identitatea varietății soiului cultivat, dar și pentru a vedea dacă sunt uh, boli deja prezente la nivelul semințelor înainte să fie culeasă, cules produsul final. Apoi uh, semințele uh, sunt duse într-o magazie și în magazie există un al doilea control. De obicei se iau eșantioane și în acest caz se controlează aceste eșantioane în ceea ce privește prezența sau absența a patogenilor sau a insectelor, mai ales cele de carantină, cele care trebuie să, care de obicei sunt prezente pe teritoriul nostru. Deci, există un control uh, și post-confecție, adică înainte de intrarea pe piață a semințelor și numai după ce se trece de aceste controle, care sunt de fapt trei la număr, se poate permite intrarea pe piață a seminței respective. Deci semința respectivă nu este autorizată dacă nu corespunde acestor controle. Ceea ce permite sectorului semințelor să ajungă, să aibă o trasabilitate foarte bună încă de la origini, iar agricultorii care seamănă semințele respective sunt controlați și știu că se pot baza pe un produs care sunt, este foarte clar identificat și care este foarte sănătos și curat. În ceea ce privește societatea noastră, pentru a da un exemplu concret, în ceea ce privește controlele, noi plătim cam 450.000 de euro pentru controle, deci cam 5% din cifra noastră de afaceri pe an. Care sunt pentru noi acum obiectivele principale ale controlelor oficiale? Deci de ce noi considerăm că controlele oficiale sunt utile? Pentru că considerăm că toți actorii de pe din acest lanț de producție, din acest sector, sunt puși pe același nivel. Adică suntem cu toții egali. În al doilea rând, pentru că există și o adăug valoare adăugată pentru consumator care poate să știe că se poate baza pe un produs care s-a fost foarte bine identificat, pentru că acea semință care a fost uh, cultivată apoi de către agricultor uh, pentru ca să producă o marfă care este destinată consumului, are o identificare foarte clară încă de la originile sale. Pe lângă aceasta, se reușește printr-o semință controlată să se evite uh, epidemiile și uh, contaminarea cu agenți patogeni, uh, după cum spuneam, patogeni de carantină care nu trebuie să fie prezenți la aceste semințe. Deci dacă nu ar exista acest control, nu s-ar putea Uh, pune un capăt uh, răspândirii unor boli. Ce avem de gând să facem pentru viitor? Fie că e vorba de o armonizare suplimentară din partea legislației comunitare, uh, va fi nevoie în oricare dintre cazuri de o eficientizare a controalelor, așa cum a cerut-o și Organizația Mondială a Sănătății, și trebuie să se facă Uh, și a Oficiului pentru Alimente și a Oficiului Veterinar și pentru Alimente și considerăm de asemenea că este util ca pentru întreprinderi ca a mea, care este un IMM, să se poată baza pe anumite principii de bază și să se joace pe picior de egalitate cu celelalte întreprinderi. După cum vedeți în acest uh, slide, vedeți care este activitatea IMM-ului nostru care exportă semințe de orez în toate țările uh, Uh, care folosesc acest aliment uh, din Europa, cu o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de milioane de euro, cam 16% din cifra totală de afaceri, și, vot, uh, și exportăm și în afara comunității europene 0,4 milioane de euro, deci 5% din totalul cifrei de afaceri. Suntem med, întreprindere medie sau mică, avem tot interesul să existe o armonizare a principiilor în toată Europa. Avem nevoie însă și de o simplificare. Deci, este nevoie de eliminarea costurilor excesive în activitatea noastră. Considerăm că acest lucru se poate face prin delegarea unor activități, unor întreprinderi care se ocupă tot de semințe și care sunt controlate de către controlorii oficiali. Considerăm că aceste întreprinderi care se ocupă de semințe au deja un personal specializat și au și laboratoare dotate cu ceea ce trebuie, pentru că este foarte costisitor să faci aceste controle în paralel, pe lângă activitatea oficială pentru ca să se poată verifica înainte de începerea activității chiar uh, de producția semințelor dacă această semință va fi uh, bună sau nu. Deci pentru a evita ca în final să avem o respingere a seminței, a produsului uh, din cauza faptului că semința nu era bună la origine. Deci trebuie un personal specializat și va fi destul de simplu să um, facem această delegare oficială și să garantăm întregului sector aceeași calitate a serviciilor prin controle um, spontane, întâmplătoare, așa zise, pentru ca să supraveghem toată situația. Aceasta este util și pentru, mai ales pentru întreprinderile mici, care pot să-și permită, deci, o acreditare a activităților și o activitate de control fără să cheltuiască prea mulți bani. Vreau să vă amintesc că întreprinderile mici și mijlocii din domeniul semințelor sunt cam 70% din totalul întreprinderilor și deci este esențial ca acestea să nu aibă costuri suplimentare față de celelalte. Acum o să trec mai repede peste câteva slide-uri ca să merg mai repede. Obiectivul nostru în ceea ce privește trasabilitatea este să avem un minim de analiză de făcut în acest sector al semințelor și aceasta pentru a avea un standard egal uh, pentru toate întreprinderile, pentru ca toți să fie obligați să facă aceste reguli, să-și aplice regulile de armonizare. Cazul orezului este absolut uh, exemplar, pentru că există obligația în Italia de a trece varietatea soiului de uh, orez pe sacul de semințe, deci se trea, dacă se face un control oficial, numai atunci se poate garanta că acea confect, acel produs poate fi și identificat cu numele său corect. Trec acum direct la concluzii, deci în calitate de uh, European Seeds Association noi cerem să se mențină sistemul uh, cu controle oficiale sau similar să fie armonizat eh, legislația în toate statele membre pentru ca să se garanteze eh, fair play între concurenți și să se simplifice eh, sistemul de control printr-un parteneriat public-privat pentru a garanta calitatea și trasabilitatea în întreaga filieră care este de obicei în plecare, care pleacă de la semință. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Biloni am ascultat așadar diferitele tipuri de control care se fac pentru a obține produse finale bune pe piață în domeniul semințelor și am ascultat și ce uh, valoare adăugată aduc controlele oficiale în acest sector. Trecem acum mai departe pentru ca să-l ascultăm pe domnul Luke Peters, care este președintele grupului de lucru cu privire la uh, problemele fitosanitare, COGEGA, COPA, o, o cooperativă agricolă foarte importantă. Sunt convins că această intervenție ne va putea exemplifica impactul propunerii legislative pe uh, posibilitățile de adaptare la controlele oficiale din, partea, uh, din punctul de vedere fitosanitar și al IMM-urilor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați invitat Copa Cogeca la această reuniune ca reprezentant al agricultorilor și al cooperativelor agricole europene. După cum știți, mulți dintre membrii noștri sunt IMM-uri și depind foarte mult de ceea ce se scrie aici în propunere în ceea ce privește controlele uh, Uh, oficiale și mai ales implicații financiare pentru IMM-uri. În primul rând, în numele Copacogec, aș vrea să felicit Comisia pentru revizuirea propunerii um, inițiale pentru, în scopul eficienței, pentru că aceste controle sunt uh, de un interes deosebit pentru uh, agricultori și pentru cooperativele agricole. Această revizuire sprijină angajamentul nostru Um, zilnic de a um, aduce mâncăruri sănătoase pentru europeni. Cooperativele agricole și agricultorii europeni fac față cu unei concurențe din ce în ce mai mari, nu doar în Uniunea Europeană, dar și uh, la nivel internațional și trebuie să facă față și unor uh, standarde ridicate de producție. Concurența um, aceasta echitabilă duce, bineînțeles, la o calitate mai mare și la îndeplinirea obiectivelor legate de siguranță alimentară, cele legate de medii și cele care uh, își propun combaterea noilor riscuri. Însă concurența funcționează bine atunci când se încadrează într-un uh, context um, echitabil pentru toți operatorii, inclusiv cei din țările terțe. Există o dimensiune a concurenței care depășește piața internă și noi regretăm că în această revizuire nu se reflectă deloc acest aspect. Unele, unii dintre partenerii noștri principali încă beneficiază de pe urma unor uh, subvenții sau unor avantaje în acest sens și, pe de altă parte, um, operatorii din Europeană trebuie să plătească pentru controle, inclusiv pentru cele efectuate de țările terțe atunci când exportă în acestea. Așadar, plătim de două ori. Odată plătim în țara de producție, în țara în Uniunea Europeană și încă o dată în, uh, pentru controlele din țara de destinație. Considerăm că povara aceasta, dacă este pusă pe umerii operatorilor, indiferent de dimensiunea lor, este uh, una care contravine productivităților. Controlele oficiale trebuie să fie considerate un fel de serviciu public uh, care să fie inclus uh, în faptul că ne plătim taxe și așadar respingem uh, sistemul uh, de taxe mm, obligatoriu, indiferent de dimensiunea operatorilor. S-au menționat uh, astăzi o serie de boli, unele pentru boli și pentru unele pentru animale. Uh, Um, ajung în uh, spațiul uh, european prin intermediul călătorilor sau prin intermediul turismului. Lucrul nu a fost menționat aici, dar unde este contribuția la controlul de la sistemul de control al acestor uh, actori? Considerăm că exemptarea um, micro de la plătirea taxelor pentru controle reprezintă un aspect pe care trebuie să-l păstrăm deși ar trebui să se, se extindă această excepție la toți operatorii din Uniunea Europeană, indiferent de dimensiunea acestora ca mijloc de reprezentare a economiei noastre, a esenței lor, această um, excepție merge în, uh, mână în mână cu uh, strategia 2020 și cu uh, obiectivul de minimizare al poverii asupra IMM-urilor și de sprijinirea competitivității lor. Conform cifrelor Eurostat, partea întreprinderilor Uh, de acest tip este destul de mic față de tot, uh, control, tot sectorul care este afectat de, acest, uh, de aceste controle. Așadar, doar 5% din cifra de afacere a acestui sector este acoperit de micro-întreprinderi. Adevărat că sunt foarte multe IMM-uri implicate. Dacă vă uitați la cifra de afacere a acestora, până la urmă procentul este de 5% față de 90% de, din IMM-uri cât despre competențele dezechilibrate, um, trebuie să vă spun, dacă nu se rezolvă um, aceste dezechilibre și mai ales în contextul crizei, uh, agricultorii europeni nu vor putea face față um, acestor uh, costuri. Și ne temem că mm, aceste costuri legate de controle din partea furnizorilor vor, uh, se vor uh, Uh, reflecta la nivelul agricultorilor, iar aceștia nu pot să treacă mai departe până la capătul lanțului uh, alimentar. Și trebuie să evităm că um, o situație în care um, costul uh, acestor controle să fie suportat doar de acei operatori care nu fac parte din excepții. Din păcate, nu s-au instaurat niciun fel de uh, Uh, stimulente pentru autoritățile competente, astfel încât să facă aceste controle în modul cel mai eficient. Ceea ce înseamnă că, în realitate, în realitate nota până la urmă va fi plătită de producători, ceea ce nu se poate accepta, nu este acceptabil. Pentru că, uh, până la urmă, toată răspunderea cu privire la calitatea um, um, alimentare trebuie să fie suportată de producători. Acest lucru e adevărat așa trebuie să fie, dar nu trebuie să suporte aceștia și toate cheltuielile legate de controle. De asemenea, ne temem că o serie de micro din aceste um, numeroase cât au fost menționate uh, vor ajunge la faliment uh, dacă se impune acest sistem de tarife. Acum, să vă dau câteva exemple concrete um, legate de situația actuală din um, exploatațiile noastre agricole. Bine, fermierii sunt din ce în ce mai mult uh, supuși um, unor uh, norme pe care, cu care trebuie să se conformeze. Acest lucru implică resurse și timp. Agricultorii fac parte de multe ori din programe voluntare de calitate, ceea ce înseamnă că trebuie să se conformeze cu standarde europene sau uneori dincolo de acestea. Iar aceste mm, lucruri se fac în, ca urmare a unor controle din partea unor uh, organisme independente de verificare și de certificare. Acestea verifică uh, cerințele juridice și ce se întâmplă mm, concret este că a doua zi după aceste controle vin autoritățile competente și mai fac încă un control pe spețele noastre și controlează fix aceleași lucruri. Ar trebui să le fie clar tuturor că integrarea acestor controle, acestor controle private și, cele, și ale celor oficiale ar trebui să fie o posibilitate și de asemenea s-ar economisi o, o, um, o grămadă de bani dacă aceste controle s-ar face în mod coordonat de să se facă nu doar de către autoritățile competente, ci și de anumite organisme acreditate în acest sens. Și, în sfârșit, salutăm uh, introducerea transparenței și armonizării atât uh, um, uh, pentru operatori cât și pentru autorități. Dorim, cu siguranță, o bună funcționare a pieței interne și o eficiență și o eficacitate care să fie um, practicate în întreaga Uniune Europeană. În concluzie, trebuie să avem norme care să asigure competitivitatea, competitivitatea agricultorilor europeni și uh, cooperativelor uh, agricole, inclusiv printr-o utilizare mai eficientă a resurselor uh, existente și în același timp să se asigure și standarde ridicate de producție. În acest sens, trebuie să spun că e nevoie ca Parlamentul, Comisia și Consiliul să pună accent pe aceste aspecte atunci când revizuiesc uh, legislația cu privire la sistemul de controle. Mulțumesc foarte mult! Grație, grație! Mulțumesc foarte mult, domnule Peters. Ne-ați adus uh, o serie de idei foarte interesante care vor putea fi evaluate de către colegii noștri deputați și alții. Dau acum cuvântul doamnei Ruth Veale, sau Vile, cer scuze din partea BEUC, Organizația Europeană a Consumatorilor. Aveți cuvântul. Thank you very much and again thank you to the... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc Comisiei Envi pentru invitația adresată de a vă prezenta astăzi câteva elemente cheie din perspectiva consumatorului. Cred că multe din aceste chestiuni, dacă mă gândesc și la proiectul domnului uh, de la, în ce privește uh, alimentele, cred că uh, sunt de interes pentru dumneavoastră, dar își vor găsi și reglementarea. Voi face o scurtă trecere în revistă a ceea ce constituie priorități. Dacă ne gândim la reconstruirea și menținerea credibilității și încrederii consumatorului în activitatea de control, trebuie să spun că recent am avut ocazia să testăm uh, încrederea în competențele uh, autorităților în acest domeniu și important este ca aceste autorități să opereze independent și de asemenea să fie independente și activitățile delegate altora. Este nevoie de verificări regulate pentru a ne convinge că toate sarcinile au fost îndeplinite corect. Știm că există perioade de criză care uh, revin cu anume uh, ritmicitate, dar în Europa au existat recent uh, scandaluri în domeniul siguranței alimentare și ca atare cred că trebuie să avem reacțiile adecvate la aceste situații. Uh, Trebuie să realizăm că lanțul alimentar este unul foarte complex și ă, că trebuie să respecte toate cerințele legale. Este important ca resursele să fie adecvate acelor domenii care sunt considerate a fi de risc maxim. Și știm de asemenea că ă, trebuie să Ă, ne gândim și la pierderile pe care le registrează consumatorul când analizăm tipurile de risc. Iar ă, noi trebuie să creăm garanția că alimentele sunt ă, corespunzătoare standardelor pe care consumatorii le așteaptă. Din, în legătură cu un scandal recent Trebuie să înțelegem care este importanța coordonării activității între statele membre și comunicării între statele membre. Trebuie să existe un schimb de informații între statele membre, inclusiv uh, între serviciile secrete, pentru că doar în felul acesta uh, pot fi analizate faptele imediat. Distribuirea rapidă a informațiilor legate de riscurile potențiale pot să uh, contribuie la contracararea fenomenelor și trebuie să ne gândim și la uh, agenții uh, care pot contamina alimentele pe plan global, ca atare informații legate de aceste riscuri de contaminare trebuie să circule repede. De asemenea, consumatorii și publicul larg trebuie să fie informați cât mai rapid în legătură cu riscurile de contaminare. E cred că toți cei care au vorbit astăzi s-au referit și la aspectele de finanțare a controalelor oficiale este un aspect esențial și, evident, suntem cu toții de acord că este necesar să dispunem de fondurile um, necesare activității de control, inclusiv la graniță. Este important să existe transparență, inclusiv în ce privește um, taxarea pentru că doar prin transparență putem crea garanția ca uh, independența autorităților competente să uh, nu fie pusă sub semnul întrebării. Uh, și sigur că pot fi folosite încasările inclusiv pentru crearea de stimulente în acest domeniu. Cum a spus și domnul Pudele, cei care sunt în acord cu legea să se vadă stimulați în activitatea lor. O întrebare pe care ne-o punem și care de asemenea a fost menționată astăzi este scutirea micro-întreprinderilor de taxare. Sigur că trebuie să vedem care este cea mai bună abordare vis-a-vis -vis de activitatea de control, de inspecțiile care se desfășoară. Sigur că trebuie să avem în vedere și controlele oficiale efectuate la micro-întreprinderi, dar în ce privește uh, calcularea nivelului uh, taxării, aceasta poate fi o chestiune uh, legătură cu care și membrii Comisiei Envi ar putea să facă propuneri. O chestiune care pentru noi este foarte importantă. Eu cred că avertismentele uh, rapide trebuie să fie lansate doar atunci când există uh, circumstanțe care să le justifice. Pentru că dacă anunți în avans inspecții, uh, cei care le practică s-ar putea să nu obțină informațiile reale care sunt vitale pentru activitatea de control. Deci trebuie de să ținem seama de uh, situații și doar în mod excepțional inspecțiile să fie anunțate din timp. În ce privește aspectele legate de amenzi, de sancțiuni, uh, și ele au fost menționate de antivorbitori. Și uh, sigur că este nevoie de sancțiuni uh, care să aibă un efect de descurajare, de sancțiuni severe. Pe de altă parte, trebuie să existe un sistem coerent uh, între statele naționale în ce privește aplicarea de sancțiuni. Și aici cred că ar trebui să vedem care poate fi rolul Comisiei în, dez, în uh, dezvoltarea unor linii directoare uh, care să ghideze statele membre pentru că ă, aceste linii directoare ar putea să ă, aibă un rol important pe viitor în ce privește aplicarea de sancțiuni. Și o altă chestiune pentru noi este importantă transparența în ce privește conformitatea. Dacă nu vor exista niște criterii uh, de conformitate, cred că încrederea consumatorilor nu va putea să fie consolidată. Și eu uh, susțin afirmațiile reprezentante din Marea Britanie care uh, ne-a prezentat sistemul care există în Marea Britanie, dar și în Danemarca și știu că există state membre care uh, doresc să introducă această schemă și există și experiența unor state terțe care au putut să diminueze riscurile legate de lanțul alimentar prin aplicarea acestor sisteme. Sigur că este dificil să compari aspectele comerciale cu alimente. Sigur că trebuie să analizezi uh, care este comportamentul consumatorului, de unde vrea să, compu- să procure alimentele, unde sunt ele consumate. Sigur că există beneficii din această activitate și există uh, controle, dar și cei care sunt implicați în comerțul cu alimente trebuie să aibă o activitate transparentă și să furnizeze informații legate de controlele efectuate. Deci, um, au fost câteva teme de gândire și suntem dispuși cooperării cu dumneavoastră în lunile următoare. Din nefericire, eu va trebui să uh, plec, nu voi putea să particip la dezbateri, dar puteți să ne contactați dacă există probleme pe care doriți să le elucidăm împreună. Mulțumesc. Înainte să-i dau cuvântul doamnei președinte Cras, a, Clas, îmi cer scuze, aș dori să mulțumesc uh, doamnei Vile, care a reprezentat părerea consumatorilor, uh, care sunt extrem de interesați de un, transparență în controle pentru, atât pentru produse europene cât și externe. Deci suntem absolut de acord cu îngrijorările exprimate și cu uh, ceea ce a spus dumnea ei. Îi dau cuvântul domnului președinte pentru ca să deschidă dezbaterea. Mulțumesc foarte mult, domnule Pirilo. Avem acum din partea cealaltă a um, problemei mai multe persoane care doresc să ia cuvântul. Uh, multe lucruri au fost clarificate prin intervențiile pe care le-am auzit. Avem un obiectiv comun și suntem deja pe calea cea bună. Aș vrea să rog mai întâi uh, raportorii din umbră, dar și colegii, dacă mai au întrebări. Domnul Schnellhardt dorește să ia cuvântul, doamna McEvan. Vă rog, domnule Schnellhardt, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant. Aș vrea să mai uh, mă refer la o temă și anume problema informațiilor transmise opiniei publice. S-a spus foarte mult și cred că s-a trecut de la o extremă la alta, s-a trecut prin toate posibilitățile. De fapt, a fost întrebată ultima vorbitoare pe cine consideră consumator, mai degrabă asociațiile sau mai degrabă uh, oficii care sunt finanțate de către anumite întreprinderi sau uh, cei care au dificultăți, de exemplu, să, să li se transmită câteva informații publice de acest gen. Dar uh, dumneavoastră, domnule Calderone, ați spus în uh, ceea ce ne-ați prezentat că trebuie să se facă o distinție între fraudă și nonconformitate sau nereguli și deci uh, frauda trebuie să fie publicată, din câte înțeleg, dar nonconformitatea sau uh, neregulile sunt o chestiune care încă nu e foarte clar delimitată. Eu uh, aș vrea să să vorbim, de exemplu, despre suspiciunea care planează asupra unei întreprinderi, care, într-adevăr, nu trebuie publicată încă dar în ceea ce privește publicarea rezultatelor controalelor, poate să fie și un lucru foarte periculos. Sunt de acord cu dumneavoastră că aceasta poate să pericliteze perspectiva economică a întreprinderilor. Însă care este granița? Unde se poate de exemplu, controlorul respectiv să publice ceva și în ce caz nu poate să publice aceste informații pentru că periclitează parcursul economic al întreprinderii. Dacă s-a spus și păcat că a plecat doamna respectivă, s-a spus că acest sistem în Danemarca a dus la mai puține infecții, la puține uh, probleme alimentare. Uh, am avut foarte multe cazuri în Germania în continuare, deși se pot practică aceeași uh, tactică, aceasta de shame and blame, uh, dacă aceasta ar fi uh, un sistem mai bun, poate că și în Germania ar fi mai bine. Eu însă sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, că anumite întreprinderi uh, ar trebui să sufere dacă acest sistem s-ar aplica. Deci da, la fraudă toată lumea este de acord că trebuie publicată și la celelalte nereguli e o problemă într-adevăr de definire. Apoi o altă întrebare care s-a pus și pe care aș vrea eu să vă o adresez este dacă contro sunteți controlați, doriți să vă dea mai multe informații autoritatea de control uh, despre cum ar putea modifica lucrurile ca să se îmbunătățească situația sau le aflați singuri. Deci există o cooperare cu autoritățile de control și cu autoritățile de inspecție. Uh, și se face uh, control după anumit tipic, după o anumită procedură. Mulțumesc, domnule Horschnell. Harta acum are cuvântul Linda McElvin și uh, după aia următorii. Yeah, I just wanted to... Mulțumesc. Vreau să spun două lucruri, dar unul s-a referit la ce a spus doamna Vil. Vreau să ne referim exact la ce se acoperă prin această directivă. E vorba de ce broker, ce intermediar, ce din industria cărnică. Uh, Noi am avut problema asta legată de broker, care nu sunt incluși în domeniul de aplicare. E vorba doar de operatori alimentari. Am vrea o clarificare aici. Apoi s-a vorbit mult despre uh, importul și despre controle inopinate. Uh, dar știu că trebuie să existe o frecvență, nu e vorba doar de uh, controle inopilate. Știu că în atelierele uh, de tranșare, în unitățile de tranșare, se făcea acest lucru. Despre ce vorbim aici exact? Vielen Ja, da wir jetzt ja äh, die Pentru că acum discutăm despre uh, producători. Uh, M-ar interesa dacă au loc controle oficiale, întreprinderile mari, întreprinderile mici, uh, care este impactul asupra lucrătorilor, care sunt până la urmă costurile indirecte pentru aceste întreprinderi. Pentru că și eu activez în agricultură și eu știu că trebuie să zilnic să mă gândesc la toate legile care se referă la activitatea mea. Și când există un control, atunci vine o persoană care să controleze o lege deci uh, sunt uh, până la urmă uh, aspecte specifice pe care le controlează. Dacă ne gândim însă la eficientizarea activității de control, trebuie să ne gândim și care sunt costurile directe pentru respectiva întreprindere și până la urmă și poate că este important să ne prezentați și din acest punct de vedere nivelul costurilor. Mulțumesc, spune președinta. Aș vrea și eu să pun o întrebare. Aici a existat practic o ă, dezbatere ă, referitoare la finanțare, cred că domnul Borello a spus că trebuie să facem o diferențiere între controlele care au și un succes din punct de vedere economic și alte tipuri de controle. Ce vrea să spună? Care este controlul care până la urmă are un impact pozitiv pe plan economic? Dacă mă gândesc la ceea ce a spus domnul Calderon în legătură cu întreprinderile de prelucrare a cărnii, de fapt noi ne dorim Uh, o siguranță pentru consumator, dar care poate fi controlul care să aibă și un impact pozitiv din punct de vedere economic. După aceea a spus domnul Peroni în legătură cu alte tipuri de control care pot într-adevăr să aibă un impact economic, când este vorba de controlul asupra unui, uh, unor semințe care sunt certificate. Deci această autocertificare poate fi importantă, pentru că mi-am, până la urmă uh, mi-am dat uh, un răspuns și vă întreb dacă sunteți de acord cu mine. O întreprindere care uh, dorește să plaseze pe piață semințe certificate poate fi constitui o garanție pentru cel care va cumpăra aceste semințe. Dacă se cunoaște și un efect negativ dacă constați până la urmă că uh, a fost vorba despre semințe contaminate, sigur că pe viitor consumatorul nu se va mai adresa aceleiași întreprinderi. Deci poate că și în felul acesta putem diferenția activitățile de control. Și, uh, domnule uh, Peters, în ce privește numeroasele micro-întreprinderi din agricultură, aspect la care s-a referit și Peter Ramers. La un moment dat am fost raportoare pentru folosirea de produse fitosanitare. Se cer certificate, dovezi de uh, durabilitate și um, mai există și numeroase controle pentru uh, ferma respectivă, inclusiv de conformitate. Cum se pot coordona aceste activități de control, pentru că și Peter Hamel spunea, nu va fi posibil, fiecare uh, răspunde de un anume aspect. Bun, poate că există totuși un fel de ghid al inspectorului în ce privește diversele aspecte care ar putea să fie coordonate. Pentru că, de fapt, și în acest sens trebuie să meargă activitatea de coordonare. Horst Schnellhardt dorește să mai spună ceva. Dar trebuie să pun o întrebare comisiei din perspectiva financiară. Cum ă, poate o instituție să determine care sunt ă, taxele pe care trebuie să le plătească întreprinderea controlată, astfel încât efortul de control să fie acoperit. Poate cineva să spună că va fi vorba de 500 de euro și uh, să fie o sumă stabilită sau este vorba despre uh, verificarea unei anume regiuni dintr-o țară în care, să se stabilesc, în care se stabilesc costurile pentru întreaga activitate de control, care este contravaloarea uh, activității de control. Ah, domnule Pudele, mai aveți timpul să vă gândiți la răspunsul la această întrebare. Voi da întâi cuvântul în ordinea în care au avut loc expunerile oaspeților noștri. Domnul Calderone. Mulțumesc pentru aceste întrebări interesante. Prima întrebare de diferența între fraudă și nonconformitate. E foarte important să știm că există deja un sistem de alertă rapidă care se folosește și care uh, este de fapt o alertă, după cum spune numele, pentru cine este interesat ca operator sau o autoritate de control să știe care sunt pericolele de punere pe piață a unor produse. Acest sistem funcționează deja și ne-a permis în anumite situații și să evidențiem situații de nonconformitate, dar și fraude. De exemplu, folosirea acestui sistem de alertă rapidă în legătură cu siguranța alimentară și cu riscurile legate de consumul alimentelor poate fi uh, garantat și în legătură cu aspectele care țin de uh, siguranța alimentară, de exemplu, în domeniul scandalului recent – o fraudă destul de clară care a avut de-a face nu neapărat cu siguranța alimentară, ci cu mai mult cu aspecte comerciale, dar a fost foarte important acest mecanism și pentru detectarea acestei probleme. Deci spuneam că în sectorul cărnii există un control uh, întâmplător uh, și există prezența veterinarului constantă la uh, tăierea animalelor. Carnea nu poate fi comercializată fără o etichetă sanitară, așa se numește ea, și deci, concret, uh, putem spune că există o garanție pentru un control oficial. Într-o fază ulterioară, în cea de producție și de transformare a cărnii în produse pe bază de carne, controlul este foarte concret și foarte puternic și, și în aceste cazuri există o marcă, o așa numită identificare, deci firmele trebuie să fie înregistrate, controlate și autentificate în momentul în care pun pe piață astfel de produse. Deci nu se poate să pună pe piață un, un produs pe bază de carne o firmă care nu are această etichetă de autentificare. Așadar, public transparența controlelor, facerea publică a acestor informații este un lucru foarte bun. Trebuie să discutăm despre el. Nu avem nicio problemă să publicăm controlele care se fac pentru că sunt foarte eficiente și pentru noi. Însă, în ceea ce privește aspectul producătorilor, am uitat în intervenția mea să spun uh, ce rol au IMM-urile, pentru că există mai multe aspecte care, la care uh, regulamentul face referire la el. Noi avem o anumită definiție a IMM-urilor, însă e o chestiune poate de uh, neloialitate, pentru că există sancțiuni care însă nu trebuie să permită, trebuie să permită unor operatori să fie supuși ei controlelor și nu să se sustragă de la cheltuieli, de la taxe. Uh, Așa cum a spus-o și uh, colegul meu Boleta a spus înainte, controlele um, care se fac uh, nu trebuie să se facă numai la, uh, uh la firmele mari, ci la întreaga filieră pentru ca să existe cu adevărat uh, o, uh, o egalitate de șanse. Și în ceea ce privește controlele, m-ați întrebat uh, ce se întâmplă în cazul nostru. Noi avem un fel de control, uh, o procedură de control foarte clară și dacă, după cum am spus înainte, carnea respectivă este destinată exportului, există o procedură separată, dar trebuie să fie echitabilă și față de cea care uh, comercializează pe piața internă. Mulțumesc. O să vorbesc în italiană și eu. Aș vrea să vorbesc despre două aspecte, costul controlelor și valoarea controlelor pentru întreprinderile în domeniul semințelor. Costurile controlelor, după cum am spus, în domeniul semințelor există foarte multe, uh, aceste proceduri sunt proporționale față de semințele, numărul semințelor produse. Deci sunt costuri put, foarte puține care sunt fixe. Vă vorbeam, de exemplu, de uh, lanțul controlelor în domeniul semințelor, costurile se plătesc la tonă sau la kilogram. Deci, majoritatea sunt proporționale cu producția. Trebuie să ținem cont, deci, de faptul că în IMM-uri, eh, IMM-urile sunt, din păcate, strivite, din păcate, de toate aceste tipuri de impozite, dar fie că e vorba de o um, dacă e vorba de un sistem care dă, uh, dă aceleași șanse IMM-urilor, atunci lucrurile se ameliorează. Deci sectorul, uh, deci controlul în domeniul sectorului semințelor trebuie să fie același și echitabil. În ceea ce privește valoarea unei semințe controlate, trebuie să spunem că noi uh, considerăm că ar fi bine trebuie să fie folosite informațiile într-un mod util. Deci informațiile care s-au extras din procedurile de control uh, trebuie să fie folosite atât de către partea agricolă, cât și de către consumator, care trebuie să fie bine informat și care poate, de exemplu, să ceară uh, să se evalueze semintele care au trecut un anumit control. Deci activitatea pe care o facem noi în calitate de firme în domeniul semințelor uh, este și în favoarea consumatorilor și încercăm să transmitem informația că semințele controlate nu sunt neapărat o categorie specifică care, au, uh, care duc la un produs specific pe farfuriile consumatorului european, ci garantează și o sănătate, garantează o curățenie, să spunem așa, a produsului respectiv. Facem foarte multe activitate de conștientizare în acest sens în domeniul uh, noi ca firmă. Există anumite reguli care ne ajută să transmitem informațiile despre controle într-o manieră mai organizată, pentru că aceste costuri uh, sunt folosite, de fapt, până la urmă, ca valoare economică pentru întreaga filieră. Deci nu e vorba numai de uh, sectorul de semințe, ci și pentru de agricultura în general și de către de consumator ca atare. Mulțumesc, vă rog. Mulțumesc. Am să continui și eu ce au spus uh, antevorbitorii mei. Este bine să informezi consumatorul cu privire la aceste aspecte. Însă, întrebarea mea este atunci cine informează pe agricultori? E vorba de foarte multe informații, o legislație stufoasă, toată lumea vorbește uh, despre modul în care se controlează exploatația agricolă și nu se spune nimic despre modul în care informația respectivă ar trebui să fie transmisă uh, agricultorii despre modul în care să pună în aplicare aceste noi acte normative. Acum, la întrebarea doamnei Clas cu privire la ecocondiționalitate, PPP-uri și mai departe, e bine, eu cred că aici este vorba de două lucruri separate. Pe de o parte, Există pachetul PPP și acolo e vorba de uh, utilizarea durabilă, de ceea ce se întâmplă pe exploatațiile agricole și până la urmă acest lucru ajunge direct la aspecte legate de siguranța agricolă. Pe când această, acest act normativ se referă nu doar la aceste lucruri, ci la modul în care voi proteja plantele și animalele de pe exploatația mea agricolă pentru a mă asigura uh, că acestea vor deveni alimente sigure. Deci acest uh, lucru se întâmplă cu o etapă înainte de a vorbi despre legislația privind uh, alimentație mm, sigură și așa mai departe. Iar acum, la întrebarea doamnei Clas, e bine, cum poate un inspector să controleze tot? Eu vă răspund cu o întrebare. Păi atunci cum poate un agricultor să pună în aplicare totul? Dacă un agricultor poate să pună în, în uh, în practică, atunci, un inspector bine format ar, ar trebui să fie capabil și să controleze respectivele conformități. Acum, la întrebarea doamnei Reimers cu privire la costuri, n-am să răspund dând cifre, ci o să spun așa, câteva chestiuni filozofice. E foarte diferit în funcție de control. Dacă e vorba de o inspecție de tip documentar, dacă se verifică hârțoagele, atunci acest lucru se poate face oricând, în afara sezonului de recolte. Dar dacă e vorba de controle fizice, atunci lucrul trebuie să se facă ă, desigur, în timpul ă, perioadelor ă, importante, în timpul perioadei de recoltare. Din, dar de cele mai multe ori, ce văd eu în în exploatații agricole cu care lucrez, e vorba de câteva mii, E bine, același lucru, toate controlele vin în același timp. Și dacă prinzi o fermă, dacă vii în plină perioadă de recoltare și ceri un control documentar, e bine, respectivul agricultor poate să devină destul de nervos. Nu e vorba că îl deranjează controlul, dar îl deranjează sincronizarea, momentul în care vine, indiferent că e vorba de control anunțat sau inopinat. Deci ar trebui să existe totuși un fel de uh, înțelegere a acestor lucruri și de partea cealaltă. Acum e vorba și de perioada din calendar, de perioada din an. Nu văd de ce n-ar exista un control în afara uh, perioadei de recoltare, de ce n-ar accepta. Nu văd niciun motiv. Apropo, nu se menționează ceva. În realitate apare o opțiune de control atunci când controlele controlează controlorul și dacă vrei să fii foarte eficient și sunt sigură că um, reprezentantul comisiei știe și sistemul belgian, e bine, dacă vrei să fii foarte eficient, poți să uh, alegi și varianta 2, opțiunea 2. Mai rămâne întrebarea adresată Comisiei, cum vor fi acoperite costurile? Domnule președinte. În primul rând să-i răspund doamnei McCavan. Ca urmare a acestui scandal cu carnea de cal, am clarificat situațiile juridice în, în sânul uh, statelor membre în ceea ce privește acei traders sau brokers. Pentru că am văzut în cadrul acelui scandal că a apărut tot felul de intermediari care erau foarte implicați. Există două tipuri de comercianți, de Um, intermediari, unii care lucrează pur și simplu în fața calculatorului acasă și pe aceștia e foarte greu să-i um, controlezi și mai sunt alții care mai lucrează și cu uh, un depozit frigorific. Acolo e mai ușor să faci controle pentru că chiar dacă uneori inspectorii de la autoritățile naționale au considerat că depozitile frigorifice reprezintă un spațiu unde nu se întâmplă mare lucru, cu condiția ca temperatura respectivă să fie respectată. Dacă depozitul e la mai puțin de 18 grade, 365 de zile pe an, 24 din 24, nu, e, nu apar riscuri prea mari. Însă, din păcate, în această situație ne-am dat seama că acești intermediari care aveau depozite frigorifice, în acestea, uh, dezambalau uh, carnea, o retichetau, o rearanjau și acest lucru nu este normal, nu se poate întâmpla. Așadar, acești intermediari, traders, cum vreți să-i numim, dacă au un depozit frigorific, acesta trebuie să fie aprobat. Dacă pur și simplu e vorba de unii care au un calculator și lucrează de acolo, de, la, de acasă de la ei, e bine, trebuie să fie înregistrat și atunci trebuie să existe și personal care să meargă să inspecteze. Dar totuși e foarte greu de făcut acest lucru, acest control la persoanele astea care uh, sunt uh, trader cu un calculator în față. Acum, să răspund domnului uh, Schnellhardt. Când e vorba de autoritățile naționale, autoritățile regionale, vorbim de în cazul uh, situației uh, Germaniei, care e stat federal, la fel și uh, uh, Spania, Italia. Să spunem că autoritatea federală trebuie să calculeze toate costurile care sunt asociate cu autoritatea de control. Um, sediul, uh, formările, laboratoarele și așa mai departe. Și aceste costuri după aceea, în funcție de salarii pe oră, trebuie să fie raportate la timpul care este petrecut în timpul controlului. Dacă e vorba de un bar mic unde se fac sandvișuri și unde e nevoie de o jumătate de oră ca să faci control, e bine, respectivul operator nu va plăti la fel de mult ca o întreprindere care deține, care are 265 de uh, angajați și uh, care face carne tocată. Ei bine, s-a propus să se facă un fel de calcul în funcție de timpul petrecut pentru control, dar ținându-se cont de toate cheltuielile, inclusiv de salarii. Și e foarte greu, pentru că salariile inspectorilor nu sunt uh, la fel um, în um, statele din nordul Europei și cele din uh, sudul Europei, să spunem. Și din acest motiv uh, n-am dorit să propunem o, uh, un tarif uh, unic uh, pe oră, eu știu, 50 de euro pe euro pentru toată Europa. Ni s-a spus aici, dați-ne voie să avem flexibilitate aici, să adaptăm aceste tarife la condițiile regionale, naționale și așa mai departe, însă toate aceste costuri trebuie să fie luate în considerare. Vă reamintesc de asemenea că în sistemul pe care îl prevăzusem, cu această exceptare pentru micro-întreprinderi, nu se pune problema ca marile întreprinderi să plătească pentru micro-întreprinderi. Acestea, din urmă, trebuie să fie uh, suportate din bugetul statal, bugetul național. Nu o să plătească ea mai mari mai mult pentru că 90% eh, dintre micro-întreprinderi nu sunt eh, inspectate. Uh, doar că um, controlele mică trebuie să fie, trebuie să fie acoperită 100% de către bugetul uh, municipalității, bugetul național, regional și mai departe. E vorba um, aici de implicații cu privire la uh, legislația în ceea ce privește ajutoarele de stat. Nu trebuie să-i se facă o favoare unei micro prin acest sistem prin care plătește statul sau, mă rog, regiunea sau cine plătește. Apoi să vă răspund asta, doamnă președinte în ceea ce privește coordonarea controalelor uh, într-o exploatație agricolă. Uh, întrebarea la care a spus și domnul Peters din aur. Într-adevăr, propunerea noastră are ca obiectiv să avem niște autorități naționale care să fie mai bine coordonate atunci când trimit uh, inspectori diferiți care au um, răspunderi diferite, să spunem, obiective diferite pe întreg parcursul anului. E ridicol, într-adevăr, să ne gândim că în fiecare săptămână mai vine uh, încă o persoană pentru a controla un aspect specific al uh, întreprinderii uh, respective. De altfel, lucrurile nu se întâmplă așa în realitate. Și dorim ca autoritățile naționale să se coordoneze și aici este vorba de un început al acestui nou regulament, să se coordoneze mai bine, astfel încât în exploatațiile agricole de care vorbea domnul Peter să nu existe decât un control. Și în acest sens, aș vrea să spun că deja agricultorii fac obiectul multor controle. Aici nu e vorba de uh, ceva nou, nu venim noi cu ceva nou prin acest regulament. Agricultorii deja au controle în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul PAC, uh, se verifică prin acestea ca înainte de, primirea, că înainte de a primi banii respectiv, subvențiile, uh, că respectă condițiile în ceea ce privește bunăstarea animalelor, pesticide și așa mai departe. Există așadar o concentrare în acest sens și noi nu credem că acest, prin acest act uh, normativ nou vin, venim cu ceva nou în acest sens. Dar da, să-i răspund domnului Peter, da, trebuie să învețe cum să pună în aplicare aceste uh, Uh, uh, aceste dispoziții, dar trebuie să spun că deja uh, fac acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru acest ultim răspuns. Mulțumesc pentru această audiere. Am discutat multe probleme. Au rămas și probleme deschise, poate că unele la care nu ne-am gândit ne preocupă acum. Mulțumesc raportului Pirilio și domnului Schnellhardt care um, Ambii colegi au preluat și conducerea acestei întâlniri în cursul după amiezii. Mulțumesc cu alți noștri și domnului Clucițcas, care a avut răbdare să urmărească tematica aflată în dezbatere până la închiderea întâlnirii și cred că vom discuta în săptămânile și lunile următoare toate aceste aspecte și sper că domnul eh, Pirilio să ajungă la rezultatul scontat la finele lunii noiembrie eh, vom mai discuta în comisia noastră acest raport și în ianuarie 2014 vom supune la vot în comisia noastră acest raport. Mulțumesc și interpretelor și interpreților pentru acest eh, plus de minute pe care ni l-au acordat și un drum bun acasă tuturor.